Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Einen guten Tag. Ne reluăm lucrările. Urez bună ziua tuturor. Astăzi audiere pe subiectul afacerilor regionale. Urez bun venit doamnei comisar Crețu împreună cu domnul director uh, general DEFA și uh, echipa de la Curtea de Conturi, domnul Balco și domnul Lazaro. Le urez și lor Bun venit, domnule Balco, vă dau și imediat cuvântul, pentru că nu am nimic de menționat referitor la ordinea de zi, nu am niciun fel de solicitare în acest sens. Anunțurile președintei le puteți vedea și din Cont News. Deci, domnule Balco, vă dau cuvântul. Thank you very much. Uh, dear uh, Chair Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Gresle, doamnă raportor Abaiova, doamnă Deabaiova, doamnă comisar Crețu, stimați membri ai Comisiei de Control Bugetar, doamnelor și domnilor. Mă bucur să vă pot prezenta rezultatele din 2014 a Curții Europene de Conturi privind politica regională și urbană, ce face parte din raportul anual, mai exact capitolul 6, teri, um, coeziunea economică, socială și teritorială. După uh, ce ați avut o audiere uh, marțea trecută privind ocuparea și afacerile sociale. În 2014, cheltuierile în politicile regionale și urbane uh, prin FEDER uh, au constituit al doilea uh, cel mai al doilea punct de cheltuieli uh, în bugetul european imediat după uh, garantarea în domeniul agricol. Majoritatea plăților au fost plăți intermediare uh, către beneficiari pentru 2007-2013. Care sunt mesajele noastre principale referitoare la anul financiar 2014? În primul rând, uh, pentru 2014, Curtea a estimat nivelul de eroare pentru coeziune economică, socială și teritorială, în general la 5,7%. Este o medie ponderată a nivelurilor estimate de eroare pentru politicile în domeniul ocupării și um, uh, afacerilor sociale. Deci în acest domeniu avem 3,7% rată de eroare și Um, politica regională și urbană 6,1%. Estimarea noastră pentru politicile regionale și urbane se bazează pe examinarea 161 de tranzacții în 16 state membre. Nivelul erorii estimat pentru politica regională și urbană în 2014 este mai scăzut decât cel raportat în 2013, și anume 6,9%, mai exact recalculat la 7%. Acest nivel însă este în continuare foarte ridicat uh, față de um, pragul de material de 2%. În al doilea rând, ca și în anii trecuți, sursa principală de eroare au fost încălcările uh, reglementărilor la nivel european sau național în ceea ce privește achizițiile publice, cheltuieli ineligibile care au fost incluse în declarațiile de cost ale beneficiarilor nerespectarea regulilor privind ajutorul de stat și proiecte ineligibile sau beneficiari ineligibili. Capitolul prevede diferite exemple, cum ar fi acordarea nejustificată a unui contract sau uh, acordarea nejustificată a unor um, sarcini suplimentare, costuri ineligibile sub formul unor uh, cheltuieli declarate în afara perioadei de eligibilitate, sau ajutor care nu este compatibil cu piața uh, internă din cauza faptului că beneficiarul nu era de fapt un IMM. Cum am spus și anul trecut, uh, facem apel din ce în ce mai des la, la rapoarte speciale pe care le elaborăm pentru a uh, afla mai mult despre uh, sursele erorilor. Aș dori să, vă fac, să fac referire la raportul special 10 pe 2015, Uh, referitor la problemele cu achizițiile uh, publice, prezentat de curând acestei comisii, dar și Comisiei INTA și Comisiei REGI. Alte rapoarte speciale referitor la cum abordează Comisia problema lipsei conformității vor fi publicate în 2016. Acestea și alte audituri ale curții au ca obiectiv să contribuie la îmbunătățirea performanței cheltuielilor europene uh, în conformitate cu declarațiile referitoare la orientarea în funcție de rezultate în cheltuielile europene. La acestea s-a referit președintele nostru, domnul Caldera, de, cu, de curând în această comisie. În al treilea rând, Curtea sublinează ca și până acum lipsa fiabilității verificărilor în statele membre. În continuare există prea multe cazuri de erori făcute de beneficiar în care autoritățile naționale ar fi avut suficiente informații să, pentru a preveni uh, și corecta aceste erori înainte să se de, facă declarațiile către comisie. Dacă s-ar fi folosit aceste informații, nivelul uh, de eroare ar fi fost cu 1,7% mai scăzut. În plus, am găsit uh, erori și din, part, din partea uh, autorităților naționale și acestea contribuie cu 1,7% procentaj. În al patrulea rând, <clears throat> s-a făcut o, o, un audit asupra instrumentelor financiare prin, din gestiune partajată. Am analizat mai ales uh, ratele de rambursare. Conform ultimelor informații de la Comisie, rata de rambursare pentru 2014 a fost de 57%. Asta se compară cu 47% la finalul lui 2013. Vă amintesc că inițial termenul pentru perioada de eligibilitate pentru plăți a fost 31 decembrie 2015 din acest punct de vedere și știu că Comisia nu este de acord cu noi pe acest subiect, facem referire la decizia Comisiei C2015-2771 din aprilie 2015, 15 care modifică decizia mai, luată mai devreme de ab- aprobarea orientărilor pentru uh, încheierea programelor operaționale prin care extindea perioada de eligibilitate din 31 decembrie 2015 până în 31 martie 2017. Considerăm că acest tip de extindere a perioadei de eligibilitate nu respectă ierarhia normilor, normelor prin care o prevedere juridică poate fi modificată numai prin legislație de, o, um, de un nivel uh, egal sau superior. De aceea Uh, Comisia ar fi trebuit să solicite Parlamentului și Consiliului să modifice regulamentul. În a cincelea rând, în ceea ce privește inter sistemele interne, am examinat activitățile de supraveghere ale Comisiei și autorităților naționale de audit și rapoartele de activitate anuale ale DG uh, Regii și uh, DG Ocupare și Afaceri Sociale. În ceea ce privește supravegherea autorităților de audit, am analizat dacă direcțiile generale au uh, verificat uh, cu acuratețe și fiabilitate rata erorilor. Am avut un eșantion de 139 de cazuri, dintre care 105 erau FEDER, CF, uh, examinarea noastră a arătat că există că nu există probleme cu verificarea 84 din 105 programe operaționale. Pentru celelalte 21 am considerat că uh, lipsurile identificate nu erau atât de serioase încât să ducă la rezerve suplimentare Uh, pentru sau de, la un impact financiar ridicat pentru 2014. La nivelul autorităților de audit am uh, luat notă de faptul că un număr semnificativ nu au făcut verificările necesare privind ajutorul de stat. Pentru 42 din 139 de programe operaționale, ajutoarele, verificările de ajutor de stat făcute de autoritățile naționale au fost uh, uh, insuficiente. În ceea ce privește al doilea aspect, a, a raportul anual al, um, de activitate al uh, direcțiilor generale, considerăm că, în general, Comisia uh, a făcut calcule uh, într-un mod uh, suficient uh, și cu, pe baza suficientor informații. Însă trebuie să subliniem faptul că uh, fiabilitatea și uh, riscul rezidual cumulat estimat de comisie depinde de acuratețea și fiabilitatea informațiilor oferite de statele membre și considerăm că aici consi rămâne în continuare un uh, risc rezidual. În același timp, am, amintim de faptul că ratele de eroare anuale estimate, raportate de comisie nu sunt direct comparabile cu cele estimate de noi. De asemenea, am considerat că rezervele uh, exprimate de comisie uh, în rapoartele anuale de activitate 2014 au fost prezentate conform instrucțiunilor uh, comisiei. Doamnelor și domnilor, pe baza muncii din acest an, Comis uh, Curtea Europeană de Conturi face următoarele recomandări. În primul rând, Comisia trebuie să facă o analiză a regulilor naționale de eligibilitate pentru perioada de programare antecedentă și curentă pentru a identifica bune practici, astfel încât să ofere orientare statelor membre referitor la cum să-și simplifice și să evite uh, Uh, regulile mult prea complexe sau împovărătoare, așa numitul gold plating. În al doilea rând, autoritățile de gestiune și uh, organismele intermediare trebuie să-și intensifice eforturile pentru a aborda slăbiciunile în uh, verificările de la primul nivel, luând în considerare toate informațiile disponibile. Și Comisia ar trebui să solicite autorităților de audit prin uh, auditurile lor de sistem să refacă unele dintre aceste verificări și să facă schimb de bune practici uh, și de învățăminte. Statele membre, în al treilea rând, ar trebui să folosească mai bine posibilitățile din regulamentul privind prevederile comune și regulamentul um, FS pentru 2014-2020 în ceea ce privește opțiunile de cost simplificate. În al patrulea rând, statele membre ar trebui să asigure o plată completă și la timp a, fina, a finanțării pentru 2007-2013, plătând uh, facturile sau rambursând beneficiarii într-o perioadă rezonabilă. În al cincelea rând, Comisia ar trebui să propună Consiliului și Parlamentului um, o, să supună acestor foruri o propunere legislativă pentru a modifica regulamentul 1083 pe 2006 referitor la perioada de eligibilitate a instrumentelor financiare cu gestiune comună. În al șaselea rând, Comisia ar trebui să, se, să își extindă la toate statele membre verificarea fiabilității corecțiilor financiare raportate de autoritățile de certificare și impactul lor asupra uh, calculului Comisiei referitor la rata de eroare reziduală. Și în al șaptelea rând, Comisia trebuie să-și consolideze sistemele de control pentru autoritățile de audit. Doamnelor și domnilor, implementarea bugetului european nu trebuie să se concentreze numai pe conformitatea cu legislațiile naționale și europene, dar și pe atingerea obiectivului dorit. Tocmai de aceea aș dori să mă refer la un al șaselea și ultim uh, ca, subiect, ce anume capitolul 6 privind coeziunea economică, socială și teritorială din raportul nostru anual pe, do, pentru 2014 și capitolul 7 referitor la resursele naționale, prezent pentru prima dată în uh, rezultatul unui exercițiu pilot privind uh, veri, uh, evaluarea performanței proiectelor. Mai exact, în capitolul 6 am analizat 186 de tranzacții din eșantionul nostru care fusese completate la momentul auditului nostru. Am văzut dacă și în ce măsură obiectivele FEDER uh, și FES au fost uh, atinse, deci cele specificate în uh, cererea de proiect, în acordul de grant, în contract și așa mai departe. În al doilea rând am, verific- dar am verificat întâi dacă obiectivele uh, sunt în, în conformitate cu programele operaționale și apoi dacă au fost atinse obiectivele. Uh, Ne-am concentrat asupra rezultatelor am uh, găsit, am ajuns la rezultatul că trei sferturi dintre proiecte și-au atins fie în totalitate, fie parțial obiectivele. De asemenea, la unele proiecte mai, mai era timp uh, pentru atingerea obiectivelor. <clears throat> și au mai fost au mai existat câteva uh, proiecte la care uh, nu, exista, nu existau date relevante. Um, în, până la urmă, în 2% din uh, proiecte nu au fost atinse obiectivele, niciunul dintre obiective. Aceste proiecte nu aduc valoare adăugată pentru că investițiile fie nu sunt folosite, fie nu pot fi folosite și deci reprezintă o risipă a fondurilor europene. De asemenea, revizuirea noastră pilot a arătat că finanțarea bazată pe performanță este mai degrabă o excepție decât regula. De cele mai multe ori, eșecul de a atinge obiectivele prevăzute în acordurile de grant nu a avut un impact asupra nivelului de finanțare europeană uh, primite. De asemenea, pot să vă amintesc uh, exercițiul DAS 2015, că pentru acest exercițiu uh, vom continua să facem aceste evaluări de performanță. Sperăm că acest lucru va ajuta Parlamentul și Consiliul să-și facă o uh, Uh, părere nu numai referitor la conformitatea cheltuielii, ci și la um, ci vom afla și dacă aceste cheltuieli duc la atingerea obiectivelor în domeniul coeziunii. Atât doream să vă spun, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Balco. Iată, nu vedem în fiecare zi să spună uh, curtea comisiei că nu a respectat legislația um, în ceea ce privește eligibilitatea și uh, prelungirea ei. Cred că ar trebui să mai discutăm despre asta. Aș dori să-i dau cuvântul doamnei comisar Crețu. Madam Chair, honorable members of uh, European Parliament, uh, honorable... Stimată doamnă președinte, uh, stimați reprezentanți ai Curții de Conturi, stimați membri ai Comisiei Cont, mai întâi dați-mi voie să-i mulțumesc domnului Balco pentru prezentarea sa corectă și echilibrată. Cu toții știți că politicile regionale și urbane reprezintă principale politici de investiții pentru multe state membre și principalul motor pentru investitor pentru alte state membre. La nivelul Comisiei am inițiat mai multe măsuri pentru a îmbunătăți implementarea fondurilor noastre, iar principalele rezultate deja se văd. Făcând astea, însă, ținem cont de rezultatele acestei comisii și de activitatea Curții de Conturi. Contribuția noastră, credem, este esențială pentru a ajuta Comisia să asigure o uh, răspundere totală pentru toate chestiunile care țin de aplicare și conformitate. Haideți să ne axăm pe rezultatele politicii de coeziune. Uh, Obținerea și comunicarea rezultatelor reprezintă un important important aspect pentru Comisie. Este o ocazie de a vă pune la curent în legătură cu platforma noastră deschise de uh, date, unde puteți afla uh, care sunt rezultate politicilor noastre pe diverse tipuri de uh, proiecte, pe diverse regiuni sau diverse state. Deja politicile noastre dau rezultate care contează pentru um, cetățenii. Asta s-a întâmplat și în perioada 2007-2013. Am înțeles asta din mai decente, da, cele mai recente date furnizate de statele membre septembrie. Pot să vă spun și că anumiți indicatori ai acestei activități vor fi publicate în rapoartele noastre de activitate pe anul viitor. Până la urmă s-au creat 950 uh, de mii de locuri de muncă, s-au interconectat instituțiile cu mediul de afaceri și uh, au beneficiat 270 de mii de companii pe urma mărțurilor noastre. Pe lângă cele spuse de domnul Balco, uh, Curtea de Conturi trebuie spusă că evaluează toate activitățile noastre. Majoritatea rezultatelor sunt pozitive, uh, mai ales că mai sunt unele proiecte în derulare care au timp până la încheierea lor să-și atingă uh, rezultatele scontate. În perioada 2007-2013 uh, s-a încercat găsirea de tendințe care acum să poată fi puse în aplicare în toate programele operaționale. Toate cele 205 uh, uh, proiecte uh, care au ca obiectiv investițiile, creșterea și ocuparea au demarat în sensul că au fost adoptate și fiecare proiect au o, are o logică internă, o orientată spre rezultate. Rezultatele iau în calcul răspunsul la cele trei întrebări. Ce anume dorim să schimbăm prin investiții, cum anume vom măsura schimbările și cum pot contribui uh, proiectele la schimbările pe care ne dorim. Programele operaționale uh, și nu acordurile de parteneriat uh, evaluează nevoile regiunilor sau anumitor zone cu privire la investiții. Schimbările luate în calcul în baza indicatorilor specifici fiecărui proiect Uh, iau în calcul un punct de plecare și uh, un uh, punct terminus. Raportarea anuală cu privire la rezultate este absolut obligatorie pentru a putea monitoriza progresul. Mă aștept ca uh, programele deja să dea astfel de informații anul viitor. Apoi, în cel din urmă, condiționalitățile exante se vor uh, asigura că se vor găsi cadrele strategice uh, relevante pentru folosirea resurselor încă de la bun început. Săptămâna viitoare vom publica rezultatul negocierii pe marginea programelor E vorba despre aportul în baza articolului 16. Voi fi gata să vin în Parlament să prezint acest raport. Pot deja să spun că putem observa că rezultatele sunt mai concrete decât în perioada anterioară. Toate aceste schimbări uh, legate de modul în care sunt uh, puse în aplicare fondurile de investiții și fondurile structurale uh, necesită o schimbare culturală la nivelul Uniunii Europene și la nivelul statelor membre. Firește, contest pe sprijinul dumneavoastră pentru a facilita acest schimb, mai mai ales prin faptul că ne-ați putea ajuta să transmitem mesajele corecte ale autorităților naționale. În cel din urmă aș dori să subliniez faptul că uh, cadrul care vizează performanța și rezultatele a fost decis de către legiuitori în urma unor negocieri îndelungate. Regulamentul stabilește o legătură între contribuția programelor din uh, cadrul Europa 2020 uh, prin cele 11 uh, obiective tematice. Salut uh, o dezbatere între instituțiile noastre în ceea ce privește necesitatea de a găsi un acord cu privire la o metodologie comună pentru a putea evalua progresul și performanța în baza unor uh, reguli uh, asupra cărora să ne fi pus de acord. Acum, în erorile și neregularitățile, haideți acum să ne întoarcem la rezultatele curții uh, în legătură cu aceste concepte. Eu cred că acestea sunt relevante. În 2014, cheltuielile încă au vizat perioada 2007-2013 și doar atât. Pentru acest an văd că mm, rata erorilor rămâne la 6,12%, un nivel puțin mai redus decât în perioada anterioară. Oricum ne aflăm mult peste nivelul acceptabil. Apoi, în ce privește sistemele de management și control pentru perioada 2014-2020, e bine, le luăm în calcul tocmai pentru a aborda aceste îngrijorări. Noua legislație presupune că statele trebuie să fie uh, trase la răspundere mai bine pentru tot ce înseamnă monitorizare și verificare. De asemenea, și competențele de supraveghere ale Comisiei trebuie sporite în ce privește corecțiile. Uh, vom putea însă evalua și discuta impactul noilor dispoziții pentru prima dată în 2017 abia. Uh, Rata erorilor măsurate de curte ne spune că pentru anumite programe, autoritățile de gestionare și organismele intermediare trebuie să continue să-și îmbunătățească capacitatea pentru a preveni aceste neregularități. Asta sublinează însă că există și diverse tipuri de risc pentru diverse tipuri de cheltuieli, de exemplu în ceea ce privește ajutorul de stat sau achiziție publice. Aș dori să spun câteva cuvinte acum în, în legătură cu ceea ce facem noi în legătură cu acest uh, lucru. Noi uh, continuăm să evaluăm uh, funcționarea sistemului în baza tuturor uh, rezultatelor obținute din urma auditilor. Am făcut uh, cam 90 de uh, audituri spontane în această perioadă, am luat în calcul autoritățile uh, vizate, am uh, lucrat în cooperare cu aceste autorități în baza unor unor uh, principii legate de un uh, audit uh, singular. Am luat în calcul toate avizele legate de audit în legătură cu toate programele. Au existat 500 de audituri în legătură cu programele și mai mult de 8500 de pe programe în perioada 2014. De îndată ce uh, vedem că există anumite deficiențe sau riscuri, luăm măsuri pentru a proteja uh, bugetul european. Oprim uh, plățile pentru respectivele uh, programe, putem suspenda plățile, uh, putem să impunem și corecții financiare. În 2014 am întrerupt 7,8 miliarde uh, de euro în plăți uh, către uh, 121 de proiecte. Nu am reluat plățile decât atunci când s-au remediat deficiențele și uh, s-au uh, corectat corectat uh, uh, toate neregulile. În ceea ce privește aceste concepte, avem și o plasă de salvare uh, pentru a reduce rata erorilor la niveluri acceptabile. Se impun corecții acolo unde este cazul. Și un ultim aspect, însă nu în cele din urmă, trebuie să continuăm să aplicăm strict politica noastră legată de fraudă și corupție. Uh, rolul nostru presupune și să ajutăm statele membre să prevină existența erorilor îmbunătățindu-le capacitatea administrativă și buna guvernanță. În 2015 am uh, luat mai multe măsuri, uh, mai multe inițiative Uh, am împărtășit bune practici la nivelul statelor membre, am acționat împreună cu alt comisar și am, și am lansat două planuri de acțiune în uh, ceea ce privește ajutorul de stat și achiziție publice. Uh, ceea ce e legat de achiziție publice a fost publicată săptămâna trecută. Trebuie să spun că a existat uneori un risc mare de subimplementare din partea statelor membre și am lansat așadar un task force care se ocupe de o mai bună implementare. Am vizat astfel uh, diverse ajutoare pe care le puteam oferi statelor membre în uh, acest proces. În conformitate cu concluziile Consiliului European, uh, am folosit uh, toate uh, măsurile de flexibilitate disponibile. Simplificarea reprezintă o altă prioritate pentru Comisie și pentru mine personal. Am inițiat un grup de nivel înalt care și-a început activitatea în octombrie anul trecut cu participarea activă și cu sprijinul auditorilor, printre care și domnul Balcu. Mulțumim că ați fost alături de noi. Parlamentul European a fost și el reprezentat prin intermediul uh, Comisiei Regii. Am încercat să analizăm modul în care posibilitățile oferite de regulament sunt puse în aplicare în statele membre. Putem identifica bunele practici, reducând poverile administrative uh, și uh, cred că uh, e clar că trebuie să reușim în acest demers. Doamnelor și domnilor, practic politicile noastre reprezintă solidaritatea necesară pe piața internă. Ele îmbunătățesc uh, clar, în mod direct, uh, viața cetățenilor uh, europeni și le sporesc încrederea în Uniunea Europeană. Ele susțin și planul domnului Juncker cu privire la creștere și ocupare. Aș dori să spun uh, că orice succes uh, al implementării uh, depinde de respectarea legilor de viteza absorpției și de buna planificare a investițiilor. Eu cred că acesta este obiectivul politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020. Acesta este și angajamentul politic al acestei comisii. Aș dori să vă mulțumesc pentru sprijin, vă mulțumesc pentru atenție și sunt gata să vă răspund la întrebări. vielen Dank. Könnten Sie noch Mulțumim. Mai puteți spune o propoziție despre acuzația Curții de Conturi că pentru că ați prelungit ilegal acea durată de valabilitate a programului? Mulțumesc. Fusese unul din punctele menționate de domnul Balco în recomandările sale și un punct important și pentru noi, pentru că atunci ați fi încălcat regulile noastre. mulțumesc foarte mult uh, pentru această întrebare mă pregăteam să răspund la, această întrebare dar uh, în cadrul discuțiilor uh, știți foarte bine că în ghidurile elaborate de comisie pentru încheierea perioadei de programare a fost clarificat acest aspect referitor la cadrul de timp pentru utilizarea instrumentelor financiare în acord cu logica pe care o avem prevăzută în regulamente deci plățile privind instrumentele financiare se pot face în cadrul perioadei de eligibilitate care se încheie la treizeci și unu decembrie două mii cincisprezece dar după cum știți implementarea efectivă a proiectelor ne a condus la ideea necesității prelungirii acestei perioade până la treizeci și unu martie două mii șaptesprezece când va avea loc uh, încheierea efectivă a proiectelor este o interpretare diferită între avocații comisiei și cei ai curții și am agreat împreună cu curtea că în legătură cu acest aspect nu suntem de acord cu recomandările curții consiliul european a solicitat comisiei europene să facă uz de toate posibilitățile de flexibilizare oferite de regulamente ceea ce noi credem că am și făcut. sigur că uh, curtea după cum domnul balco a, arătat curtea consideră că această propunere ar trebui aprobată și de parlamentul european și de consiliu în timp ce comisia europeană consideră că stă în puterea sa să prelungească termenul în baza solicitării primite de la consiliul european. este doar un cred un mic război între avocați. Mulțumesc, doamna raportor, Martina. Mulțumesc, doamna comisar, stimați membri ai curții, reprezentanții ai direcțiilor generale, dragi colegi. Așa cum știți, prioritățile mele sunt performanța, valoarea adăugată și simplitatea, aș spune eu, ceea ce e diferit de simplificare, dar intră în priorități și simplitatea și simplificarea. Mulțumesc doamnei uh, comisar pentru că a subliniat aceste performanța în, raport, în cuvântarea dânsei. Mulțumesc și Curții de Conturi pentru că ne-a pus la dispoziție toate datele necesare. Nu voi intra prea mult în cele spuse domnul Balco. Cred că recomandările sunt foarte importante și foarte bune și vă mulțumesc pentru acestea. Așadar, câteva aspecte concrete. Mulțumesc Comisiei și pentru răspunsurile trimise la întrebările scrise. La unele aștept explicații mai profunde. Nu voi uh, discuta acum toate cele 40 de întrebări pe care le am aici. Vom încerca să trecem în revistă câteva dintre acestea. Așadar, la unul din uh, răspunsurile din chestionar, dintr-un total de 157 de recomandări specifice, peste două treimi au fost considerate relevante pentru politica de coeziune. Și atunci o întrebare simplă. Ce se întâmplă cu celelalte recomandări, cu restul de o treime, acelea considerate nerelevante? au fost relevante pentru alte politici ale Comisiei? Pare o întrebare simplă, dar cred că e important să subliniem acest aspect. Își dori să întreb dacă pe viitor Comisia vrea să dea informații detaliate cu privire la statele membre, să ne spună cum a contribuit DG Regio la recomandările specifice în raportul anual al directorului general. Ar fi foarte important de știut pentru mine. Iar cât privește rata erorii, cu concluziile curții de audit, am văzut că avem o rată erorii de 6,2% în 2014. Știm însă că rata ar fi putut fi mult mai scăzută dacă statele membre ar fi folosit toate informațiile care le stăteau la dispoziție. Cred că e același mesaj pe care Curtea de uh, Conturi îl transmite în fiecare an. Și Curtea și Parlamentul au cerut în repetate rânduri ca această problemă să fie soluționată. Doamna comisar a spus în răspunsul său, uh, comisia ia notă de acest lucru, exercitându-și rolul de supraveghere și ia măsuri în continuu pentru a identifica și remedia probleme, inclusiv în plățile atunci când sunt descoperite deficiențe majore. Acesta a fost uh, citatul răspunsului. Și vreau să întreb dacă Comisia, ca autoritate de supraveghere, a, a știut despre acest fapt prezentat de curte? Și dacă n-ați știut, înseamnă că nici verificările dumneavoastră nu funcționează cum trebuie. Nu văd aici niciun uh, răspuns al Comisiei pentru îmbunătățirea situației. Deci nu sunt uh, sigură uh, cu ce vă ajută mai multe informații publicate dacă nu folosiți deja informațiile existente. De ce nu se îmbunătățește situația? De ce nu obligăm la folosirea programului Aracne? Și la, am întrebări și legate de rata mare a erorii la ajutoarele de stat, unde se pare e clar că Comisia nu și-a exercitat rolul de verificare de supraveghere în verificările ex ante. Sigur că responsabilitatea e împărțită între Comisie și statele membre. Dacă Comisia ar fi făcut verificări ex ante, ar fi putut aceasta garanta o rată mai scăzută a erorii în acest domeniu? Ați lansat un plan de acțiune de achiziții publice. Da, dar credeți că regulile europene sunt prea complexe și pe de altă parte lasă prea mult spațiu de interpretare pentru ca statele membre să implementeze corect aceste dispoziții? N-ar fi mai simple să transformăm directivele în regulamente ca să avem un set clar de reguli pentru toată lumea? Ce părere aveți? Și despre instrumentele financiare mai am o întrebare. Care sunt condițiile în statele membre pentru a utiliza aceste instrumente financiare în domeniul politicii de coeziune? Și cum va trata Comisia problema responsabilității în domeniul acestor instrumente de inginerii financiare? și am mai constatat probleme la instrumente financiare în anumite state membre și se pare că sunt mereu aceleași state membre care au probleme cu implementarea ERDF și a fondului de coeziune, par să aibă probleme și cu utilizarea de instrumente financiare. Ce are de gând să facă Comisia? Vă îngrijorează aceste aspecte? O altă întrebare se referă la perioada 2007-2013, deși e o perioadă mai veche, importantă pentru viitor. Ați vorbit de simplificare ca prioritate și ați răspuns la punctul 6.11 în raportul curții că prin stabilirea de reguli de eligibilitate la nivel național, acesta ar fi fost unul din elementele principale de simplificare introduse în 2007-2013. Mi-ați putea explica, vă rog, cui a fost benefică această simplificare? Pentru că solicitanții și beneficiarii se plâng în continuare de complexitatea regulilor. Și atunci, automat, întrebarea următoare, cum doriți să continuați cu această simplificare în comisie? M-am bucurat că ați uh, inaugurat acel grup la nivel înalt cu privire la simplificare, dar ne puteți spune câteva prime concluzii ale acestui grup? Și ultima întrebare nu, nu e legată de politica de coeziune neapărat, dar e legată de ce vom face cu bugetul european pe viitor și un subiect fierbinte în momentul de față, e vorba de refugiați, statele membre sunt expuse la această criză financiară fără precedent. Nu trebuie să mai descriem situația, o cunoaștem cu toții. Însă, în principiu, există doar patru fonduri la dispoziția statelor membre pentru a trata problema refugiaților. RDF este unul dintre acestea. Și aș vrea să vă întreb, RDF a fost gândit pentru altceva. Și atunci, credeți că aceste fonduri sunt mijloacele potrivite pentru a ajuta statele membre în această criză? N-ar fi mai bine să le încurajăm pe statele membre să folosească fonduri europene nefolosite încă? Mă opresc aici. Poate că și colegi de la Comisia Regii ar avea întrebări și atunci am avea o discuție mai productivă. Și dacă voi mai avea întrebări, voi reveni mai târziu. Mulțumesc. Frau Kommissarin, bitte. Doamna comisar, vă rog. Pentru aceste întrebări în legătură cu uh, recomandările specifice de țară, uh, sigur după cum se arată în raportul curții programele noastre contribuie la peste 60 de 160 de recomandări de țară cum sunt cele legate de rețelele de transport uh, finanțarea cercetării educație sigur și administrația publică dar sunt uh, și alt uh, fel de recomandări care nu țin de fondurile noastre uh, care se referă de pildă la reforma sistemului de pensii reforma sistemelor de sănătate sigur la reducerea deficitului bugetar și acestea sigur țin exclusiv de reforma internă din statele respective. în orice caz vreau să vă asigur că comisia monitorizează recomandările de țară prin uh, uh, semestrul european annual semester procedures care, evaluează implementarea acestor recomandări de țară. de aceea spuneam că nu putem contribui la toate recomandările de țară prin fondul de dezvoltare regională și fondul uh, de coeziune. în legătură cu sistemul de monitorizare al comisiei într adevăr vreau să vă asigur că ne îngrijorează și suntem îngrijorați de această cifră foarte mare patruzeci dintre erori ar fi putut fi detectate dacă s ar fi făcut cum trebuie primul uh, uh, nivel uh, de, control. în sistemul responsabilității împărțite controalele sigur că pot fi efective și eficiente numai dacă autoritățile naționale fac uh, eforturile necesare pentru a folosi toate datele pe care le au la dispoziție sau pe care ar trebui să le aibă la dispoziție. dg uh, regio a oferit uh, acestei comisii un raport în legătură cu calitatea gestionării verificărilor în statele membre ca urmare a solicitărilor dumneavoastră din ședința de anul trecut de discharge și în opinia noastră nu cred că este nevoie de mai mult control este nevoie de un control mai bun așa cum rezultă de altfel și din uh, rezultatele auditorilor. cred că activitatea noastră ar trebui să se concentreze în primul rând pe reguli mai simple și mai clare pentru implementarea programelor și asigurarea faptului că la nivel național controlul are loc în mod efectiv și eficient urmărind uh, implementarea regulilor care guvernează fondurile europene. în orice caz uh, așa cum, am spus avem uh, măsuri corective și preventive pentru îmbunătățirea managementului în ceea ce privește verificările la nivelul statelor membre din uh, două mii zece am efectuat o sută opt de auditări în autoritățile de management în uh, special cu cele cu un grad ridicat de risc. am vorbit de faptul că atunci când găsim deficiențe serioase uh, în ceea ce privește sistemul de verificări stopăm plățile și solicităm acțiuni concrete pentru îmbunătățire. Uh, sprijinim statele membre în efortul de a și dezvolta capacitatea de acțiune dar uh, foarte multe din ceea ce ați semnalat dumneavoastră ține de capacitatea administrativă a statelor membre și sigur avem aceste măsuri de uh, schimburi de bune practici avem, uh, uh, am îmbunătățit sistemul de verificări pentru perioada două mii paisprezece două mii douăzeci învățând din lecțiile pe care sper că au fost învățate și de către statele membre din perioada două mii treisprezece două mii șapte două mii treisprezece sigur uh, nu este o scuză această responsabilitate împărțită share management dar cred că este foarte important să adresăm un mesaj uh, corect și foarte direct uh, statelor membre în, în a vedea cum își pot îmbunătăți sistemele de audit astfel încât acest lucru să nu se mai întâmple. în legătură cu alte instrumente prin care am uh, reușit să, uh, reușim să impunem controlul. Uh, știți că în perioada viitoare de programare avem acest program Arachne, este un instrument de, de culegere de date dezvoltat recent de către Comisie și este, îl acordăm statelor membre în, în mod liber și sigur că suntem bucuroși că multe state membre au, reuși, au spus deja că vor adopta acest sistem uh, practic sunt niște cerințe obligative uh, pentru a detecta uh, măsurile antifraudă a detecta proiectele care se expun riscului de antifraudă. acest, acest sistem cred că este foarte important, important dacă va fi adoptat de către toate statele membre. în legătură cu criza refugiaților sigur că este o prioritate a comisiei europene așa cum rezultă din toate adresările politice publice ale președintelui juncker iar politica de coeziune este parte integrantă a agendei europene privind migrația și asigurând fondurile necesare pentru a răspunde nevoilor pe termen scurt și mediu și lung în ceea ce privește educația piața muncii condițiile de locuit și politicile de non discriminare. sunt multe țări care deja au folosit fondul de dezvoltare regională pentru investiții sociale de sănătate educație uh, sigur că sprijinul nostru al erdf ar trebui însoțit întotdeauna de alte măsuri de integrare socială în special de către fondul social european suntem uh, foarte deschiși în a schimba prioritățile uh, comisiei europene pentru că suntem conștienți că atunci când au fost adoptate programele operaționale cu un an în urmă nu exista această presiune majoră în legătură cu uh, criza uh, uh, refugiaților. știți în comunicarea recentă a comisiei pe tema refugiaților statele membre li s a solicitat să examineze pe bază de urgență modul în care pot folosi fondurile structurale și programele aferente și să propună schimbări atunci când e cazul pentru a sprijini acțiunile de ajutorare a migranților personal am transmis o scrisoare către cei douăzeci și opt de miniștri din statele membre să evalueze pe bază de urgență uh, provocările și să înainteze propuneri de modificare a programelor. dialogul între comisie și statele membre pe tema crizei refugiaților este în curs. italia deja pentru perioada de programare două mii șapte două mii treisprezece a reprogramat două sute douăzeci de milioane de euro pentru măsuri urgente slovenia și eh, croația eh, practic eh, intenționează să folosească toate fondurile care au rămas pentru perioada două mii șapte două mii treisprezece în acest scop iar italia și grecia pentru perioada de programare două mii paisprezece două mii douăzeci au identificat deja măsuri specifice pentru migrație în programele noastre dar aș vrea să subliniez că programul regional de dezvoltare nu a fost folosit de pildă ă, de, alte state membre cum sunt franța olanda germania deja în perioada de programare trecută în cadrul ă, programului nostru general de combatere a sărăciei am vizitat ă, personal în, în germania un centru Uh, de, uh, Germany's Learning Neighborhood din uh, um, robinsbalen care oferă educație, servicii de sănătate, consultanță pentru familiile migranților și a celor dezavantajate într-o clădire care a primit sprijin din cadrul Fondului de Dezvoltare Regională de 1,3 milioane de euro. Dar sigur că este la um, noi lăsăm la dispoziția statelor membre posibilitatea de a folosi sau nu aceste fonduri europene pentru acest scop încurajăm foarte mult uh, această folosire la maximum a tuturor fondurilor în primul rând fondul de migrație și azil sigur fondul nostru pentru infrastructură fondul social dar și alte instrumente pentru a face față acestei priorități majore acestei provocări uh, cu care se confruntă uh, uniunea europeană. în legătură cu, cu simplificarea sigur că este o chestiune care apare în toate discuțiile am uh, vizitat în ultimul an douăzeci și doi de țări uh, la toate nivelele există aceste uh, plângeri în legătură cu faptul că politica regională a devenit foarte complexă și sunt din păcate foarte multe întreprinderi mici și mijlocii care refuză să mai folosească fondurile noastre din cauza faptului că procesul este foarte complicat și Uh, foarte multă birocrație este un proces uh, foarte foarte lung și așa cum spunea și domnul balco în primul rând este vorba de simplificarea procedurilor în privința achizițiilor publice am elaborat un ghid care a fost uh, transmis săptămâna trecută cred că trebuie să ne să, să răspundă acest proces de simplificare în primul rând beneficiarilor deci din acest punct de vedere uh, condiționalitățile ex ante uh, în, ceea ce privește mm, achizițiile publice sperăm noi că vor fi un uh, suport pentru statele membre să adopte măsurile necesare pentru a, adopta, pentru a avea programe de calitate. suntem conștienți de faptul că în perioada două mii șapte două mii treisprezece nu existau în regulament aceste măsuri de control nu existau aceste condiționalități ex ante și practic uh, uh, statele membre de asemenea trebuie să fie conștiente că trebuie să evite uh, ceea ce numim gold plating faptul ca adaugă cerințe adiționale care nu neapărat uh, asigură o valoare adăugată programelor sunt uh, multe programe care necesită treizeci patruzeci de semnături fără ca acest lucru să fie neapărat o cerință a uniunii europene și din acest punct de vedere cred că trebuie să lucrăm uh, mână în mână cu statele membre pentru a ne asigura că simplificăm împreună aceste proceduri și sigur că anul viitor la începutul anului viitor acest grup care s a înființat peste vară și care vorbește de opțiunea costului uh, simplificat care uh, încurajează folosirea e cohesion sunt uh, convinsă că pe baza acestor recomandări vom putea decide împreună într o dezbatere dacă vreți la nivel politic dacă este cazul ca odată cu revizuirea fondului uh, financiar multianual uh, putem introduce deja unele elemente de simplificare sau trebuie să așteptăm până la noile regulamente în? două mii șaptesprezece aici cred că este vorba de o decizie politică care va, fi trebuit, va trebui luată la nivelul parlamentului comisiei și bineînțeles a consiliului. Danke, Frau Kommissarin. Ich möchte Mulțumesc, doamnă comisar. Aș dori să <clears throat> mă refer la un punct la care s-a referit și doamna raportor, pentru că cred că merită să ne gândim la asta. Domnul Balco a spus mai devreme, uh, a vorbit despre fondurile structurare și ajutorul de stat. Dacă la 42 din 100 uh, din 139 din programele operaționale, deci la un sfert, verificarea de ajutor de stat uh, a fost insuficientă de către autoritățile de audit și Comisia nu a observat asta, atunci ă, asta este ceva ce nu putem lăsa să treacă. Ucidem piața unică și regulile de concurență uh, ale pieții interne prin fondurile structurale și mi se pare grav. De aceea doresc să repet întrebarea adresată de doamna raportor. De ce? De ce serviciile comisiei nu au, nu au observat acest lucru? Pentru că am, am fost confirma, confruntați cu aceeași problemă și în 2013 și cum privește piața unică este ceva ce ne îngrijorează în mod special. Dacă puteți să ne spuneți ce s-a întâmplat sau ce faceți ca să remediați situația, vă mulțumesc pentru, v-aș, v-aș fi recunoscătoare pentru un răspuns. Știți foarte bine că curtea evaluează ca o fotografie la un anumit moment de timp al stadiului realizării unui proiect iar în puterea noastră mai departe stă să facem corecțiile necesare și să aplicăm iar în perioada viitoare vom putea aplica inclusiv uh, corecții financiare nete deci practic statele membre vor pierde bani atunci când uh, nu vor uh, executa cerințele necesare. așa cum dumneavoastră spuneți este evident că avem această problemă Uh, în ceea ce privește rata erorilor cele mai multe probleme vin în achizițiile publice și în ceea ce privește ajutorul uh, de stat. deci în cazul uh, ajutorului de stat elaborăm acum aceste, planuri de acțiune cu statele membre și suntem alături de ele în măsura în care să vedem cum implementează aceste planuri de acțiune. este cred că o mare responsabilitate nu numai asupra comisiei ci și a Uh, statelor membre și a autorităților de audit. Urmează domnul Zeller în numele PPE, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. mulțumesc și domnului Balco de la Curtea de Conturi pentru analiza efectuată. Rata de eroare este una. Încă ceva ce ne preocupă foarte mult în Comisia de Afaceri Regionale este cum continuăm în general cu structura internă a politicii de coeziune și regionale și cu fondurile structurale. Am constatat că în 2014, dar și acum, în 2015, și doamna comisar a spus că a calculat uh, perioada de eligibilitate până în martie 2017. Deci, pentru această perioadă avem o uh, întârziere de uh, plăți ce are de a face și cu uh, vechea perioadă de finanțare. De fapt, ar fi trebuit uh, în noua perioadă de finanțare să începem cu uh, aplicarea noilor programe operaționale și uh, noul instrument uh, de Parteneria, ceea ce s-a discutat în cadrul noului instrument de parteneriat ar fi trebuit să fie aplicat. Și constatăm că statele membre <clears throat> încă mai uh, sunt ocupate cu vechile programe și uh, proiecte și tot ce ține de activitățile aferente și practic nici măcar nu au început cu noile proiecte. Dacă mă uit înspre viitor, Văd că imediat suntem în 2016 și această perioadă de finanțare ar trebui să, ar trebui să se încheie în 2020. Asta înseamnă că în 2016 noi suntem încă în pregătire în, în pregătirea unei perioade de finanțare care se va afla în al treilea an, uh, ceea ce înseamnă că vom avea un decalaj între realizarea proiectelor și continuitate, uh, continuitatea cu noile obiective și noile proiecte. Deci acest decalaj este din ce în ce mai mare. În ceea ce privește simplificarea, va fi uh, ceea ce vrem să facem simplificare, dar nu știm cum să o facem. N-am primit niciun fel de propunere în acest, uh, în acest sens am, s-a primit un proiect, dar se lucrează acolo cu un proiect, uh, cu o previziune de o perioadă de trei ani, ceea ce înseamnă că rezultatele nu vor veni foarte repede. Deci, practic, vom avea uh, primele rezultate când vom avea revizuirea de la mijlocul perioadei pentru CFM și vom face uh, bilanțul la jumătatea perioadei în ceea ce privește politicile structurale cred că va trebui să ne gândim foarte bine dacă modul în care am procedat uh, a fost foarte util. Și în plus există o serie întreagă de exemple pe care le menționează și Curtea de Conturi în ceea ce privește orientarea spre rezultate. Bineînțeles că dacă fac o stație, o stațiune de, o stație de epurare, uh, mi-am uh, îndeplinit uh, obiectivul. Uh, vreau să contribui la o îmbunătățire a mediului. Bun, e clar. Iar instalația poate să fie corect decontată, să se fi scos la licitație în mod corect și așa mai departe. Dar dacă această stație de purare care n-a fost ieftină nu, este, nu poate fi uh, conectată, de exemplu, la canalizarea locală, pentru că canalizarea la fața locului nu este suficientă sau pentru că uh, sau dacă poate stația de epurare este mult prea mare pentru nevoile localității, mă întreb dacă putem vorbi despre un obiectiv atins, dacă nu am construit ceva ce nu putem folosi în forma asta. Și uh, de aceea Cred că ar trebui să, avem în, să luăm în considerare și asta în dezbaterile noastre următoare. Și exemplele curții de conturi mi se par utile. Am ales, în plus, am ales întotdeauna proiectele potrivite, pentru că pe hârtie, să spun așa, dă bine, dar de multe ori sunt bani folosiți pentru proiecte care uh, nu au atins, de fapt, ca efect obiectivul pe care și l-au stabilit. Mulțumesc, doamnă comisar, vă rog. foarte mult pentru această întrebare care îmi dă posibilitatea să vorbesc despre starea de fapt a programelor pentru perioada două mii paisprezece două mii douăzeci și într adevăr faptul că această pregătire a programelor pentru noua perioadă de programare se suprapune cu procesul de încheiere a programelor în perioada două mii șapte două mii treisprezece și de aceea în toate interacțiunile noastre cu statele membre subliniem faptul că acesta este un an crucial în care trebuie făcute aceste eforturi duble deci uh, din punctul nostru de vedere față de momentul adoptării noilor regulamente de către colegislatori de către parlamentul european și consiliu s au înregistrat progrese în sensul că toate programele operaționale au fost adoptate și Uh, am semnalat statelor membre că există întârzieri și aici este într adevăr o problemă foarte serioasă există întârzieri în desemnarea autorităților de gestionare și a programelor eu cred că acest lucru este uh, foarte urgent de uh, desemnarea autorităților de gestionare a programelor și a autorităților de certificare. Am, acest lucru nu stă în puterea noastră este o sută responsabilitatea statelor membre Uh, să, noi am elaborat criteriile pe, baza cărora uh, vor fi desemnate aceste, uh, aceste autorități. cred că desemnarea acestor autorități reprezintă primul pas concret care ne ar asigura că sistemele de management și control sunt în funcțiune în mod adecvat pentru perioada de programare două mii paisprezece două mii douăzeci în orice caz ca să subliniez cât de important este acest prim pas de stabilire a acestor autorități practic statele membre nu pot cere plata fondurilor europene nu pot începe solicitarea rambursărilor cheltuielilor până când nu ne vor notifica uh, dacă au desemnat sau nu autoritățile responsabile pentru gestionare dar și pentru uh, certificarea programelor. din partea noastră vreau să vă spun că în orice caz am uh, programat deja un audit timpuriu de prevenire a riscurilor pentru ca primele plăți care urmează a fi făcute Uh, să vedem dacă programele se derulează în mod adecvat și efectiv. știți bine că la începutul fiecărei perioade de programare demararea implementării este precedată de stabilirea sau reorganizarea structurilor definirea criteriilor de selectare și lansarea schemei de apelare a a proiectelor și din acest punct de vedere într adevăr suntem foarte întârziați. în același timp vechea perioadă de programare continuă să genereze cheltuieli până la finalul acestui an uh, cheltuieli care pot fi declarate comisiei până la închiderea programului. două mii șaptesprezece deci uh, uh, salut faptul că lansăm această dezbatere în ce măsură am spus și mai devreme putem contribui la simplificarea acestui proces fără a practic a pune sub semnul întrebării regularitatea și legalitatea uh, uh, cheltuielilor. în orice caz sunt mai multe feluri de obstacole pe care le vedem. Uh, încercăm să răspundem. am fost îngrijorată la finalul perioadei de programare două mii șapte două mii treisprezece în legătură cu presiunea făcută pentru a mări absorbția mărirea gradului de absorbție. eu nu cred că trebuie să facem absorbție de gradul absorbției pentru că ă, ă, atunci când autoritățile se grăbesc să demonstreze practic ă, nu definesc care este obiectivul clar al proiectelor indicatori avem cu toții exemple de proiecte care nu aduc cu adevărat o valoare adăugată există și acest risc al selectării unor proiecte ușoare și nu neapărat cu un impact semnificativ din punct de vedere economic dar vreau să vă asigur că dg regio și eu personal rămânem fermi în a sublinia necesitatea menținerii obiectivelor ambițioase care au fost definite în programele uh, operative și avem procese de evaluare uh, corecții uh, atât financiare inclusiv din punct de vedere al implementării pentru perioada două mii paisprezece două mii douăzeci Uh, dg regio s a reorganizat uh, pentru a asigura munca tuturor în matrice de lucru împărtășind experiența cunoștințele aducând expertiză acolo unde uh, este cazul. așa cum spunea domnul zeller din păcate este nevoie de timp pentru a demonstra dacă noile reguli produc rezultate. este evident că această reformă nu poate fi făcută peste noapte și nu cred că vom putea avea primele rezultate vizibile Uh, înainte de două mii șaisprezece iar acestea vor fi raportate sigur în. două mii șaptesprezece Mulțumim. În ceea ce privește coerența proiectelor, am văzut că 25% din, obiectiv, din proiecte nu ating vreun obiectiv politic. A fost cifra cea mai interesantă din raport. Uh, colegul Vaughan acum, în numele SND. Uh, uh, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc, doamne comisar, pentru că a venit astăzi această întâlnire. Astăzi, cu siguranță, dânsa este îngrijorată de rata erorilor, așa cum se întâmplă și cu majoritatea dintre noi. Unul dintre motivele pentru care suntem îngrijorați e că e că știm că uh, perioada de după 2014 va fi sub lupă și e important uh, să facem tot posibilul pentru a reduce pe, la maximum rata erorilor. Aș dori să uh, Uh, mă refer la câteva aspecte în legătură cu acest lucru. De câte ori mergem în vizită în anumite regiuni pentru a vedea anumite proiecte la nivelul Comisiei pentru Dezvoltare Regională sau uh, altele, întotdeauna uh, apare nevoia de mai mare simplificare. Mai mulți colegi au menționat deja acest subiect astăzi aici. De aceea cred că uh, cu toții ne bucurăm că s-a pus la punct acest grup de înalt nivel care să abordeze această problemă. Însă nu știm dacă vom primi feedback uh, din partea uh, grupului la nivelul Parlamentului European. Cred că este important să primim feedback cât se poate de repede. Asta la nivelul Comisiei Cont sau uh, Regii pentru a vedea ce pași au fost uh, luați pentru a simplifica lucrurile încă și mai mult. Apoi, în ceea ce privește simplificarea, trebuie să analizăm mai ales achizițiile publice, putem vedea aproape anual că uh, aproape 50% din rata erorilor se datorează problemelor la nivelul achizițiilor uh, publice. Există anumite inițiative care au fost amintite de dumneavoastră, de exemplu orientări, discuții cu statele membre cu privire la uh, nevoia de a nu suprareglementa, însă uh, ce să facem la nivelul achizițiilor publice pentru a reduce uh, rata erorilor care le vizează? Oare putem face ceva um, uh, împreună cu statele membre? Putem ridica problema la nivelul Consiliului? Pentru că vedem că există aceste erori legate de achiziții publice, însă an de an nu pare să, nu pare să se înregistreze progrese. Am putut vedea și anul acesta, ca și în alți ani, că statele membre uh, au informații pentru a putea detecta și corecta uh, erorilor, erorile. Și uh, trebuie să vedem dacă statele membre uh, au luat măsurile care se uh, impuneau, pentru că dacă le-ar lua, uh, am putea uh, reduce rata erorilor la 3,3%. Uh, deci, uh, statele membre trebuie să folosească aceste informații pe care le au dispoziție pentru a reduce această uriașă rata erorilor cu care ne confruntăm. Apoi, un aspect uh, esențial, după părerea mea, comunicările. Acestea trebuie să fie uh, așa cum trebuie pentru ca oamenii să înțeleagă și să recunoască rolul pe care îl au fondurile din politica de uh, coeziune, coeziune pentru comunitățile lor. Apoi, uh, comunicarea din 2014, uh, trebuie spus, nu a fost uh, grozavă. Mai trebuie să lucrăm la acest aspect. În unul dintre răspunsurile dumneavoastră ați spus că există acest premiu care se decernează Registars Awards. E un proiect foarte bun Însă cred că nu este suficient. Trebuie să facem mai mult în ceea ce privește comunicarea cu oamenii atunci când avem uh, de-a face cu proiecte finanțate din banii uh, europeni. Uh, trebuie să ne gândim mai mult la aceste lucruri pentru a putea comunica mai bine cu comunitățile cu privire la fondurile care au ajuns în proiectele care le vizează. Fac, mulțumesc foarte mult, Mr. Fogan, Derek înainte de a răspunde acestei întrebări aș vrea să aduc în atenția doamnei uh, uh, președintă, doamnei grle rezultatele curții de audit în raportul anual legat de proiectele auditate pentru că vorbeați de uh, aceste proiecte din cele o sută optzeci și șase examinate sigur că nu toate și au atins obiectivele inițiale dar nouăzeci dintre aceste proiecte au produs rezultate sunt uh, doar trei proiecte din cele uh, o sută optzeci și șase auditate care nu au atins niciunul din obiectivele pe care și le au propus uh, și sigur curtea, de audit le a calificat drept neperformante și banii sunt pierduți dar aș vrea să vă asigur că în noua perioadă de programare vom reuși să detectăm aceste lucruri prin regulamentele pe care parlamentul european le -a adoptat în legătură cu simplificarea am, vorbit deja despre acest uh, lucru avem uh, opțiunea uh, costului simplificat pe care noi îl încurajăm foarte mult pentru că practic s a dovedit inclusiv prin rapoartele comisiei de audit, că, și auditărilor noastre că reduc povara asupra beneficiarilor și această opțiune ajută la reducerea numărului de erori de asemenea dar uh, din punct de vedere al fondului de dezvoltare regională operațiunile finanțate de, de fondul de dezvoltare regională reprezintă infrastructură de transport în mare parte pentru care opțiunea fondului simplificat uh, nu poate fi folosită pentru perioada două mii paisprezece uh, două mii douăzeci în schimb încurajăm folosirea Uh, costurilor simplificate oriunde acestea sunt relevante de pildă în domeniul cercetării în domeniul uh, granturilor împrumuturilor pentru dezvoltare uh, după cum am înțeles că doamna comisar Tyson a menționat deja în cadrul acestei comisii comisia europeană a organizat o serie de seminarii în statele membre pentru a promova folosirea acestor opțiuni. Uh, achizițiile publice și ajutorul de stat într adevăr sunt uh, regulile uh, care au fost simplificate pentru, în ultima perioadă pentru îmbunătățirea legislației, dar aș vrea să vă rog să nu ezitați să-l invitați pe domnul Sim Calas, care conduce acest grup pentru simplificare, uh, în cadrul comisiei dumneavoastră pentru a prezenta rezultatele uh, pe care le vor oferi atât comisiei europene cât și parlamentului european este un, uh, un corp independent de experți care se lovesc de aceste probleme pe teren și cred că anul viitor ar merita să facem acest schimb de opinii între acest grup comisia europeană și parlamentul european. m am referit la acțiunile de îmbunătățire a ratei erorilor în domeniul achizițiilor uh, publice uh, sigur regulile în domeniul achizițiilor publice nu sunt specifice neapărat politicii de coeziune ele se referă la toate cheltuielile publice din uniunea europeană și din statele membre dar analizăm vă asigur foarte serios această problemă uh, gravă am întreprins o serie de măsuri pentru a reduce numărul erorilor în acest domeniu și al politicii noastre dar și pe piața internă. comisia dumneavoastră cont a discutat de asemenea anul trecut în octombrie raportul curții în legătură cu acțiunile de îmbunătățire a sistemului de achiziții publice și uh, ținem cont de toate recomandările Uh, curții. după cum știți săptămâna trecută am elaborat acest ghid pentru statele membre în legătură cu achizițiile publice împreună cu doamna comisar uh, uh, biekowska. de asemenea pe lângă acest ghid pentru practicioneri am am analizat lista auditorilor la zi pentru autoritățile de management cât și pentru audit organizăm schimburi de experți la nivelul autorităților responsabile de programe am lansat inițiativa pactului de integritate în domeniul achizițiilor publice în cooperare cu transparency international prin lupta anticorupție am dezvoltat acest instrument pentru identificarea erorilor și ne așteptăm ca toate statele membre să folosească pe deplin oportunitățile oferite pentru a arăta îmbunătățirea sistemelor. în același timp cred domnule vaughan că într adevăr trebuie să Uh, arătăm și exemplele pozitive pe care le are această politică pentru că practic este așa cum am spus în multe state membre uh, reprezintă principala politică de investiții de pildă portugalia peste șaptezeci din uh, investiții grecia să nu mai vorbim de de statele din estul europene reprezintă cea mai mare uh, parte a investițiilor și cred că uh, putem găsi așa cum spuneam în uh, această platformă cohesion policy open data homepage veți putea găsi date și informații pentru fiecare stat membru pentru fiecare regiune în funcție de teme și tipurile de proiecte implementate fie ele majore sau nu. avem într adevăr uh, aceste evenimente pentru a pune în evidență care sunt proiectele care performează e vorba de open days și de asemenea avem regio stars awards care ne ajută să identificăm și să promovăm proiectele originale și inovative care sperăm noi că pot deveni o sursă de inspirație pentru alte regiuni pentru că vă spun sincer că din toată experiența mea din ultimul an cred că acest schimb de bune practici și capacitatea administrativă sunt lucruri mai importante decât banii în sine pentru că nu am avut proiecte de calitate întotdeauna și cred că țările care folosesc deja de, de mai multe cicluri financiare aceste fonduri au dobândit o experiență și trebuie să găsim căile pentru a împărtăși și a folosi și a maximiza această experiență și pentru statele membre care nu întotdeauna au proiecte de, calitate și inovatoare de cercetare care răspund uh, celor unsprezece obiective tematice ale regulamentelor noastre. Mulțumim, doamnă comisar ideea de a-l invita pe fostul uh, comisar Sim Calas, am notat-o, cu toate că nu prea înțeleg cum uh, cineva care a părăsit comisia sau cineva trebuie să părăsească comisia după ce a fost membru al comisiei timp de 10 ani pentru a face uh, propuneri bune referitor la simplificare. În orice caz, colegul Ali acum. Уважаемый госпожо комиссар Крецу, уважаемый представитель на Mulțumim, mulțumim, uh, doamna comisar, mulțumesc uh, domnului Balco. Vă mulțumesc pentru prezentări și pentru informațiile, uh, mai ales cele oferite, mai ales cele din capitolul 6 al raportului. Aș dori să-i mulțumesc și doamnei comisar. Am obținut foarte multe informații și în formă scrisă. Și cu toate aceste informații pe care le-am uh, primit, am ajuns să ne punem câteva întrebări. Și anume, în 2014 am constatat că politica de coeziune, din punctul de vedere al curții de conturi, are totuși o uh, rată de eroare ridicată de 5,7% și o bună parte din această rată de eroare uh, vine din domeniul achizițiilor publice. De asemenea, statele membre au planuri la nivel național ca, în care uh, achizițiile publice apoi nu uh, corespund cu reglementările. De aceea aș dori să o întreb pe doamna comisar ce măsuri prevede pentru sprijinul statelor membre care au o rată de eroare mult prea ridicată, astfel încât în perioada următoare, în perioada financiară următoare, să se evite uh, lipsurile sau greșelile făcute în trecut și astfel încât să nu se ajungă la asistarea plăților. Există și cazuri de fraudă, deci unde nu este vorba numai de simple erori, și, dar, bineînțeles, s-au făcut uh, și foarte multe lucruri pentru a îmbunătăți lucrurile, nu negăm asta și asta este prevăzut și în uh, raportul Curții de Conturi, uh, dar și în uh, răspunsurile înscris primite de la doamna comisar. Comisia dorește să aplice așa numitul pact de integritate. Există astfel de um, pacturi de integri- pacte de integritate uh, și referitor la fondurile structurale. Puteți să ne spuneți ceva mai mult despre asta? Apoi, dumneavoastră, doamna Crețu, dar și doamna Gheorgheva, vorbiți despre un buget orientat uh, înspre rezultate. Aș dori așadar să vă întreb care sunt rezultatele obținute prin fondurile europene structurale și de coeziune. Aceste rezultate au fost în plus prezentate corect cetățenilor cetățenii au beneficiat de pe urma acestor uh, proiecte? Există o bază de date al uh, DigiRegio, există aceste zile ale ușilor deschise, Open Days, există diferitele premii uh, și așa mai departe. Însă toate acestea sunt suficiente? Asta este întrebarea. numai prin astfel de evenimente putem oare să atingem, să ajungem la contribuabile europeni și să îi convingem că am făcut ce era bine pentru ei? Și apoi simplificarea. Este cea mai importantă din punctul meu de vedere. Problemele cu fondurile europene țin de faptul că de multe ori reglementările pur și simplu nu sunt suficient de bine înțelese. Costurile eligibile și uh, erorile ce țin de uh, aceste costuri uh, și determinarea dacă ele sunt eligibile sau ineligibile sunt cele mai multe. Uh, sunt explicate suficient de bine aceste tipuri de costuri? Deci, întâi ar trebui să ne gândim la măsurile concrete. Suntem la sfârșitul anului 2015, ne așteaptă 2016 și în continuare nu avem programe care să fie lansate. Deci vorbim acum de perioada de finanțare 2014-2020, dar această perioadă de finanțare până la urmă este mult mai scurtă, pentru că suntem la finalul lui 2015 și în curând începe 2016. Credeți că se va, se va face o verificare a tuturor uh, planurilor uh, anuale și în, în acest uh, context? Mulțumesc. Iată, asta reia și întrebările domnului Țelor. Vă rog, doamnă comisar. M am spus în mai multe rânduri, sunt de acord că rata de eroare este încă foarte mare, dar pentru a avea într-adevăr o descreștere uh, a acestei rate cred că trebuie să facem un efort comun comisia dar mai ales statele membre pentru că știți foarte bine în ceea ce privește implementarea acest lucru este o sută sarcina statelor membre implementarea proiectelor. statele membre sunt cele care în primul rând trebuie să execute verificări riguroase și așa cum spuneam și la întrebarea doamnei raportor ne îngrijorează faptul că încă pentru patruzeci din erori uh, știm foarte clar că ar fi putut fi evitate dacă s ar fi făcut acest control riguros din partea statelor membre <coughs> la primul nivel de control. am vorbit mai devreme despre acțiunile de îmbunătățire a ratei erorilor în domeniul achizițiilor publice dacă îmi dați voie nu mă mai voi repeta. aș vrea să vă aduc în atenție Um, ceea ce a făcut uh, task force ul pentru o mai bună implementare. Uh, câteva țări înregistrau la sfârșitul anului trecut rate scăzute de absorbție uh, foarte departe de obiectivele stabilite pentru două mii paisprezece am luat în prima lună această decizie de realizare a acestui grup de lucru pentru o mai bună implementare care a acoperit practic opt state membre bulgaria românia cehia slovacia italia croația slovenia și ungaria statele care aveau cele mai multe întârzieri în absorbția fondurilor europene. practic s au elaborat planuri uh, de acțiuni specifice care sunt în curs de acțiune Uh, uh, de, către aceste state membre și am obținut deja rezultate în urma a peste șaptezeci de întâlniri uh, organizate între comisie și autoritățile naționale din statele membre autoritățile de management pentru accelerarea absorbției pentru a identifica proiecte de calitate și ca urmare a acestei munci susținute la nivelul statelor membre nivelul dezangajărilor de fonduri la finalul perioadei de programare a scăzut în mod semnificativ semnificativ față de ceea ce s ar fi prevăzut uh, cu un an în urmă practic nivelul mediu al plăților efectuate la nivelul lunii octombrie două mii cincisprezece a crescut la. optzeci și doi avem de asemenea un grup de lucru separat pentru grecia și profit de acest moment pentru a mulțumi parlamentului european Uh, că a adoptat propunerea comisiei pentru aprobarea măsurilor excepționale pentru grecia. în orice caz planurile de acțiune pentru aceste țări își propun să accelereze implementarea programelor până la sfârșitul perioadei de eligibilitate. am atenționat uh, și în întâlnirea pe care am avut o cu miniștrii uh, fondurilor de coeziune în cadrul consiliului de afaceri generale că mai sunt doar patru săptămâni pentru a folosi acest timp și a depune uh, chitanțe pentru uh, această perioadă de programare. vreau să vă asigur încă o dată că nu vom compromite principiul calității și al regularității cheltuielilor de dragul măririi absorbției fondurilor europene. cred că s au făcut multe lucruri dar uh, obiectivul acest, task force uh, a fost de a aduce cumva la nivel politic acest subiect al absorbției fondurilor europene pentru că în multe state sunt uh, uh, probleme legate de modul în care ministerele se coordonează între ele în care ministerele lucrează între ele și cred că a fost un o inițiativă care produce rezultate și sigur că ne gândim cum vom putea asista în continuare statele membre în implementarea uh, proiectelor de calitate pentru uh, perioada două mii paisprezece două mii douăzeci uh, ați adus în atenție problema fraudelor curtea estimează așa cum știți șase unu rata erorilor din cele patruzeci și trei de miliarde de euro transferate statelor membre în două mii paisprezece prin uh, fondul nostru uh, uh, curtea apreciază că um, o parte din, din aceste fonduri nu ar fi trebuit plătite statelor membre. sigur că comisia europeană manifestă toleranță zero față pentru fraudă și corupție uh, serviciile dg regio lucrează în strânsă cooperare cu alte instituții ați vorbit de transparency international dar de asemenea lucrăm în strânsă colaborare cu olaf și statele membre pentru a pune cât mai curând în practică o strategie comună antifraudă. vreau să precizez că iregularitățile nu înseamnă neapărat fraudă iregularități înseamnă lipsa de conformitate cu normele și regulamentele aflate în vigoare curtea de fapt curtea însăși explică în raport că rata erorilor nu reprezintă o măsurare a fraudelor a ineficienței sau a risipirii de resurse erorile de procedură de pildă nu afectează în mod necesar realizările și nici rezultatele finale ale proiectelor suspiciunile de fraudă pentru a fi mai clară reprezintă zero cinci a plăților anuale făcute din fondurile de coeziune pentru anul două mii paisprezece în acord cu raportările făcute de statele membre și de olaf dar în orice caz ă, aș dori să subliniez două măsuri importante pe care le am adoptat împotriva fraudei pentru perioada două mii paisprezece două mii douăzeci Uh, statele membre vor trebui să uh, specifice uh, în programele operaționale să adopte măsuri clare antifraudă efective și proporționate este o nouă cerință obligatorie care se regăsește în regulament și sprijinim statele membre în procesul de adoptare a unui ghid detaliat cu toți pașii de urmat în a stabili un instrument de evaluare a riscurilor de fraudă și a riscurilor în ceea ce privește uh, managementul. am organizat sesiuni de pregătire sesiuni antifraudă pe baza acestui ghid în cadrul seminarelor care și au propus ridicarea gradului de conștientizare. seminarele au avut loc în cincisprezece state membre care au fost uh, uh, selectate în funcție de percepția asupra lipsei de transparență uh, care au avut cel mai înalt nivel la nivelul ue în domeniul achizițiilor publice am spus încă o dată lucrăm cu statele membre cu transparency international pentru adoptarea acestui pact de integritate la care v ați referit transparența publică și ridicarea nivelului de conștientizare la nivelul beneficiarilor la nivelul societății ă, competiția reală cred că reprezintă instrumente importante împotriva fraudei și a corupției. lucrăm așa cum spuneam cu olaf cu statele membre încercăm să Uh, uh, luptăm cu acest fenomen uh, care deși reprezintă doar zero cinci într adevăr totuși nu ar trebui să existe la nivelul fondurilor europene care sunt destinate pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a oamenilor. Dacă mi-a scăpat ceva, vă rog să-mi spuneți. Doamna Gresle, mai avem șase colegi pe listă și voi impune un regim draconic de două minute, astfel încât uh, să putem să-i primim pe toți. Colegul Novakov, doi colegi, uh, două minute. Vom lua trei colegi, apoi voi da cuvântul doamnei comisar și apoi încă trei. Domnule Novakov, vă rog. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că la finalul perioadei de programare poate ar trebui să tragem niște concluzii, să vedem care sunt experiențele pozitive și cele negative. Deci e foarte important să vedem unde am greșit, cum putem să le remediem și să nu le mai repetăm. De asemenea, este important să vedem care sunt rezultatele investițiilor făcute. Și asta pentru că pentru fiecare beneficiar în parte este foarte important uh, să aibă o garanție că odată ce uh, plățile pentru proiect uh, sunt aprobate și auditurile sunt efectuate, iar întreg proiectul a fost și el aprobat, iar plățile certificate, uh, să nu mai redeschidă uh, proiectul uh, uh, și să aibă garanția că nu se vor mai uh, face și audituri supliment, auditul suplimentar, pentru că asta creează nesiguranță pentru beneficiari. Oare există cazuri în care Comisia Europeană a făcut uh, audituri secundare în legătură cu anumite proiecte care deja fuseseră auditate și certificate? Există vreun caz în care schimbările la regulament se pun în aplicare retroactiv și ca rezultat S-a implementat uh, regulamentul financiar conform noilor reguli uh, beneficiarilor. E foarte important, cel puțin pentru mine, uh, să știu că mecanismele de control nu creează poveri administrative suplimentare pentru beneficiari, ci îi ajută să își îmbunătățească performanța atunci când vine vorba uh, de punerea în aplicare a proiectelor europene. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Creel, acum. Mulțumesc, doamna președinte. După cum știți, eu nu sunt membra Comisiei de Control Bugetar, însă mă ocup de politica regională la uh, Comisia Regii. Am fost raportoare împreună cu domnul Van Nistelrooy pentru regulamentul uh, general. Bun, bineînțeles, rata erorilor este prea mare. Nu trebuie să discutăm despre asta, trebuie să ne întrebăm cum facem ca lucrurile să fie mai bune. O problemă a fost că statele membre nu și-au asumat propriile responsabilități. Este o bună parte din motivul pentru rata erorii. Când spuneți că și Curtea de Conturi tocmai a spus-o, că mai ales chestiunile de ajutor de stat sunt o problemă la rata erorii, trebuie să spunem că nu am reușit să negociem cu Comisia ca hărțile pentru eligibilitate la politica structurală și chestiunile de ajutor de stat în piața internă să uh, fie făcute compatibile. Deci, practic, într-o regiune există uh, nevoi diferite ce trebuie să fie luate în considerare în ceea ce privește eligibilitatea pentru fonduri uh, și uh, chestiunile în ceea ce privește ajutorul de stat. Și asta mărește foarte mult uh, posibilitatea creierii de probleme. Noi la politica de coeziune putem uh, interveni prin codecizie, dar nu și la uh, concurență și piața internă ar trebui să vedem dacă nu putem obține o simplificare pur și simplu prin uh, suprapunerea mm, hărților, uh, prin posibilitatea de a, aduce, de a face compatibile uh, această împărțire teritorială, să spun. Apoi, uh, prin această simplificare am făcut o îmbunărăutățire, să spun așa am încercat pentru noua perioadă de finanțare să negociem o îmbunătățire, dar nu pot să vă spun astăzi cum va fi într-adevăr, pentru că, de fapt, perioada de finanțare nici măcar nu a început. Însă am uh, organizat o audiere la Comisia Regii în care ni s-a spus uh, referitor la noile reguli că, de fapt, nimic nu va fi mai simplu și nu știu uh, cum vom putea reuși asta Trebuie să, la un moment dat, să creăm și mai multă stabilitate, să avem uh, reguli pe perioadă mai lungă, astfel încât uh, să putem combate într-adevăr aceste erori. Mulțumesc, doamna Malevici, două minute. Thank you very much, Madam Chair. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Cu toții suntem de acord că trebuie să mai lucrăm la consolidarea sistemelor uh, de gestionare și control și la simplificarea procedurilor. Prin urmare, a fost încurajator să auzim din partea doamnei comisar că se lucrează la aceste lucruri uh, cu implicarea unor grupuri uh, um, de experți prin planuri de acțiune pentru ajutor de stat, orientări pentru achizițiile publice și așa mai departe. Toate acestea sunt foarte bune, însă cumva am impresia că întotdeauna ajungem să avem sute de pagini de explicații și foarte multe controle și audituri interne, externe, la nivel național, apoi audit din partea Comisiei, din partea Curții de Conturi și așa mai departe. Deci sistemul cumva este împovărat de aceste controle diferite și de toate aceste explicații suplimentare cu privire la uh, reguli care pot fi interpretate în fel și chip. În același timp, ne lipsesc, uh, practic, uh, sfaturile concrete pentru beneficiarii finali când discut în practică cu beneficiarii finali, îmi spun că atunci când au o problemă concretă și când adresează întrebări autorităților de gestionare a fondurilor în statele lor, nu pot obține răspunsuri concrete și explicații concrete. Întotdeauna uh, primesc uh, documente de sute de pagini cu reguli, fără ca cineva să le poată explica uh, aceste reguli. Nimeni nu are timpul sau capacitatea necesară pentru a putea înțelege aceste reguli, astfel încât apoi să poată fi aplicate așa cum trebuie. Prin urmare, trebuie să acționăm puțin pe această parte care ține de prevenție, să avem uh, un sistem de mentor, de uh, expert uh, care să ghideze uh, cumva beneficiarii finali, să-i ajute, asta în locul uh, uh, situației actuale în care beneficiarii primesc sute de pagini cu explicații. Mulțumesc! Okay. comisar, vă rog. De mult uh, voi încerca să Uh, nu mă mai repet și să răspund uh, întrebărilor uh, pe care nu le am avut până acum în legătură cu închiderea perioadei de programare pentru perioada două mii șapte două mii treisprezece știți foarte bine domnule novakov că documentele pentru închiderea acestei perioade pot fi depuse de către statele membre până la sfârșitul lunii martie două mii șaptesprezece și ne am concentrat în a ajuta statele membre să și pregătească închiderea programelor prin uh, ghidurile în legătură cu finalul programelor pe care l am adoptat în, acesta, în uh, martie două mii treisprezece dar care a fost uh, revizuit recent în timpul acestui an. în pregătirea acestor ghiduri am încercat să învățăm așa cum s a spus de mai multe ori în comisie să învățăm din lecțiile referitoare la problemele pe care le am întâmpinat când s a închis perioada de programare pentru programele două mii două mii șase Uh, am, uh, pe lângă ghiduri am adăugat instrucțiuni aferente tuturor autorităților de management din statele membre în cadrul unor seminarii speciale dedicate procedurilor de închidere o listă de întrebări și răspunsuri pe această temă este disponibilă pentru toate autoritățile și sigur că uh, doamna maleti a ridicat problema Um, explicării acestor uh, regulamente care sunt foarte complicate cred că este ar trebui și un efort național din partea statelor membre și a autorităților de management pentru a aduce aceste explicații pe care noi le oferim autorităților uh, de management. lucrăm și la procedurile noastre interne trebuie să găsim uh, soluții pentru maximizarea angajamentelor și facilitarea desemnării unor proiecte pe termen lung în cadrul uh, proiectelor existente dar în ceea ce privește perioada de programare două mii șapte două mii treisprezece vreau să vă asigur că am introdus și evaluări specifice uh, ex post uh, evaluation avem acest pachet de lucru care acoperă tematici cum sunt întreprinderile mici și mijlocii instrumentele financiare transporturile mediul eficiența energetică cultura dezvoltarea turismul cooperarea teritorială care practic ne vor oferi informații despre realizările politicii de coeziune ajutându ne de asemenea așa cum spuneam în eforturile noastre de simplificare a procedurilor ca și în procesul de reexaminare a cadrului financiar multianual și de pregătire a perioadei de programare post două mii douăzeci în legătură cu încrederea în autoritățile naționale de audit. Uh, sigur știți foarte bine că uh, practic operăm după principiul auditului singular avem încredere în munca autorităților de audit din statele membre în perioada două mii paisprezece două mii douăzeci vom continua să aplicăm principiul auditului singular în primul rând datorită cerințelor de regulament de a evita <coughs> audituri repetitive la nivelul beneficiarilor și practic câteva din întrebările dumneavoastră se uh, leagă între ele uh, concluzia noastră este că ne putem baza pe munca a patru șapte de autorități de audit care acoperă nouăzeci și patru din fondurile de coeziune. am spus și mai devreme nu considerăm că trebuie făcute mai multe controale considerăm că trebuie făcute controale mai riguroase pentru a evita uh, apariția erorilor, așa cum spuneam de, încă de la uh, primul uh, nivel. În legătură cu întrebarea doamnei Crel, sigur că avem instrumente pentru a proteja bugetul Uniunii Europene în fața cheltuielilor uh, nejustificate. Nu facem corecții financiare doar de dragul de a le face, nu reprezintă un scop în sine. Ele își propun tocmai să protejeze bugetul Uniunii Europene de cheltuielile ilegale și uh, nejustificate suntem în permanent contact cu statele membre pentru a le cere să îmbunătățească sistemele de management și de control pentru a ne asigura că banii plătitorilor de taxe sunt cheltuiți în mod corect și impactul acestor alocări este, este maxim. sigur că în legătură cu simplificarea am spus uh, mai devreme este un proces care nu poate să producă rezultate peste noapte din păcate. Uh, cred că în general uh, în legătură cu ajutorul de stat la care v ați referit uh, s au făcut simplificări și observăm o reducere a cazurilor care sunt notificate comisiei dar uh, sigur că nu, nu este încă totul perfect și cred că trebuie uh, neapărat să elaborăm am elaborat pentru achiziții publice săptămâna trecută este în curs de elaborare acel ghid pentru ajutoarele de stat. Uh, în orice caz există un plan de acțiune adoptat în martie două mii cincisprezece sperăm că această diseminare de bune practici despre care au vorbit mai mulți membri Uh, uh, uh, și acest schimb peer to peer avem acest instrument avem douăzeci și patru mii de lucrători în toate cele douăzeci și opt de state membre care lucrează cu fonduri europene și cred că trebuie să găsim modalitățile mai flexibile pentru a aduce acești lucrători care lucrează cu fonduri europene să împărtășească din experiența lor în orice caz uh, vreau să vă asigur că oferim uh, ajutor specific uh, prin condiționalitățile ex ante și de asemenea avem această listă a auditorilor și a autorităților de management care considerăm noi că trebuie îmbunătățite. în orice caz în legătură cu simplificarea și faptul că foarte mulți beneficiari se plâng de regulile complicate Uh, am spus mai devreme cred că trebuie să lansăm un dialog între parlamentul european comisie în ce măsură putem aduce un plan de reformă care ar putea fi poate implementat dacă există acordul politic necesar mai devreme de uh, două mii șaptesprezece două mii optsprezece poate cu prilejul revizuirii uh, fondului financiar, cadrului financiar multianual pentru că din păcate cum s a subliniat aici avem această problemă noi acum vorbim despre anul două mii paisprezece care se referă o sută la cheltuielile efectuate în perioada două mii șapte două mii treisprezece anul viitor uh, vom vorbi despre anul două mii cincisprezece care aproape o sută se va referi la aceeași perioadă de programare deci practic nu vom putea vorbi în această comisie mai devreme de două mii șaptesprezece despre rezultatele Uh, regulamentelor care au fost uh, adoptate de către comisie și de uh, către, parlamentul european și consiliu ca și colegislatori. Mulțumim foarte mult. Nu sunt vești foarte bune pentru noi. Domnul Pirinski, două minute, vă rog. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Two very brief. Mulțumesc, domnul președinte. Două întrebări foarte succinte pentru doamna comisar. Prima, ați putea specifica modul în care Comisia va asista statele membre în promovarea și punerea în aplicare a investițiilor teritoriale integrate și a dezvoltării uh, comunitare impuse de comunități. Apoi, a doua întrebare, cum cooperează DigiRegio cu Banca Europeană de Investiții pentru o mai bună implementare a instrumentelor financiare în actuala perioadă, și asta având în minte uh, scopul mai larg al politicii de coeziune. Există o anumită linie de gândire, se pare, conform căreia instrumentele financiare și activitățile BEI uh, nu sunt uh, necesar uh, legate de politica de coeziune, de obiectivele și țintele sale. Puteți așadar să comentați în legătură cu aceste două aspecte, mai ales cu al doilea, dacă s-ar putea? Domnul Vale. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ce scuze pentru uh, întârziere. Uh, Pot să spun, doamnă comisar, că mă bucur că există aceste seminarii uh, în regiunile uh, care nu au uh, competențe în ce privește programele. Aș dori să continuați acest demers și în Italia, pentru că odată la două-trei săptămâni primim vești în legătură cu anumite fonduri care au fost folosite într-o manieră inadecvată. Acum câteva săptămâni, anumite fonduri din fondul structural pentru turism au fost folosiți pentru anumite sărbători locale. Deci uh, sunt anumite regiuni care nu reușesc să gestioneze aceste fonduri. Vă rugăm așadar, rețineți uh, situația cu aceste regiuni atunci când organizați uh, aceste seminarii, pentru că altfel ele nu vor avea rost. Apoi, în Italia, până la 1 septembrie mai trebuiau absorbite 6 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013. Mi-aș dori să aflu acum că ne apropiem de sfârșitul anului uh, și că banii ar fi trebuit absorbiți până la 31 decembrie anul acesta, care este starea de fapt cu aceste uh, fonduri? Oare nu cumva au fost uh, grăbiți termenii din aceste proiecte? Colegul Țelăr a mai solicitat odată cuvântul. Da, vorbim despre simplificare, dar doresc uh, să vă spun că nu trebuie să credem că asta ne poate rezolva toate problemele. Putem să uh, rezolvăm rata, o bună parte din rata de eroare dacă am, fa- am organizat achizițiile publice în mod uh, adecvat. Uh, exemplele numite de Curtea de Conturi ne arată că de multe ori, intenționat sau nu, se încalcă criteriile privind achizițiile publice uh, de exemplu, achizițiile publice și licitațiile publice au un sens uh, și anume să se asigure o concurență echitabilă, dar și uh, să se obțină cea mai bună ofertă. Și cred că asta ne-ar ajuta, dacă ar fi respectat acest principiu, uh, asta ne-ar ajuta să reducem o, o parte din cota de erori. La licitație nu câștigă de fiecare dată cel care îmi place mie cel mai mult, dar asta e și ideea. Mulțumesc, da, aș dori să intervin și eu, am și eu câteva întrebări. O întrebare către domnul Balco, Curtea de Conturi. Ați făcut șapte recomandări în uh, raportul dumneavoastră. Capitol, capitolul conține numai trei dintre recomandările făcute. Prevedeți ca, de exemplu, Comisia să își îmbunătățească sistemul de control pentru autoritățile de audit cum vedeți că s-ar putea face asta? Pentru că autoritatea de audit este cea cu care Comisia uh, lucrează cel mai mult. Deci merită să analizăm această uh, pistă. Apoi, aveți uh, de multe, nu aveți oare uneori senzația că poate sunt prea multe fonduri disponibile și pe principiul uh, use it or lose it, statele membre încearcă să cheltuie banii pe orice numai ca să nu-i piardă. Uh, Asta este um, o a doua întrebare către dumneavoastră și apoi o întrebare către comisie. Ne transmit și vă mulțumesc pentru asta un document în care se descriu re, uh, rezervele de la 2010 și vedem uh, Spania 22, vedem Italia între 5 și 10, și acum au revenit la nivelul din 2010 cu 10, Ungaria destul de sus, Slovacia, uh, Grecia neschimbat, 8, Republica Cehă s-a îmbunătățit un pic. Deci care este ideea acestor rezerve dincolo de faptul că le numărăm? Uniunea Europeană nu vrea neapărat să primească banii înapoi, dar vrem să îmbunătățim sistemul. Avem de-a face cu probleme, aceleași probleme care uh, revin în fiecare an, se stabilește o rezervă, se face un plan de acțiune care, în mod evident, este lipsit de eficientă, eficiență, pentru că, dacă nu, situația ar fi mai bună în anul următor. Vă mulțumesc, doamnă comisar, vă dau cuvântul. Thank you very much. Uh, în legătură cu întrebarea domnului pirinski legată de programele uh, teritoriale cred că într adevăr uh, am putea face mai mult uz de aceste programe am putea maximiza impactul lor în special cele legate de programele transfrontaliere cele care sunt destinate nivelului regional community Uh, led local development initiatives uh, cred că sunt foarte importante și din acest punct de vedere uh, mai ales în, noul context politic social al europei cred că le putem folosi pentru a avea un impact mai mare. deci sunt de acord cu dumneavoastră din acest punct de vedere. în legătură cu instrumentele financiare. vreau să vă asigur că instrumentele financiare uh, reprezintă pentru noi uh, o prioritate știți că comisia juncker și a propus să dubleze uh, folosirea instrumentelor financiare în viitoarea perioadă de programare. am înregistrat încă din această perioadă de programare o creștere semnificativă a plăților către beneficiari în ceea ce privește utilizarea instrumentelor financiare ele au reprezentat uh, o noutate în programele două mii șapte două mii treisprezece și cred că au necesitat o perioadă de învățare și de adaptare a autorităților de management. Um, am uh, lucrat cu statele membre îndeaproape în special cu cele aflate în grupul de lucru pentru o mai bună implementare iar noul cadru pentru perioada două mii paisprezece două mii douăzeci intenționează să răspundă acestor probleme care s au identificat în perioada două mii șapte două mii treisprezece deci practic ă, ca să vă dau câteva exemple statele membre sunt acum obligate să evalueze ca o condiționalitate ex ante care sunt necesitățile pieței ă, de asemenea ă, nu mai există acest principiu al parkingului de instrumente financiare există posibilitatea de a fi fazate uh, în legătură directă cu situația concretă de pe teren și într adevăr avem o relație foarte bună între comisie și banca europeană de investiții am semnat uh, un memorandum de înțelegere cu banca europeană de investiții care prevede în special un set de reguli pentru audit și modul în care se fac verificările în ceea ce privește instrumentele financiare Uh, care sunt uh, gestionate în mod direct de către Banca Europeană de Investiții. Uh, practic, în cadrul acestui memorandum am stabilit că va exista un serviciu extern de control și acest lucru este prevăzut explicit în actele de delegare pentru perioada 2014-2020. Vom veni cu un raport detaliat al situației pentru fiecare țară practic uh, în legătură cu prelungirea perioadei de eligibilitate acest lucru le va oferi statelor membre posibilitatea să folosească mai mult instrumente financiare. Uh, în legătură cu întrebarea privind italia vreau să vă spun că italia este al doilea mare beneficiar de fonduri europene și am pus o, un accent deosebit eu personal am fost de două ori în, în partea de sud a Italiei, în Mezzogiorno, pentru că practic aveam aceste probleme cu închiderea programelor operaționale. Știți bine că ultimul program operațional care ne-a permis să anunțăm adoptarea tuturor programelor operaționale a fost în campania practic nu a ținut de comisia europeană a ținut de ă, această întârziere s a referit la politica internă și faptul că au fost alegeri și au avut, uh, au, practic s a întrerupt programul. Dar uh, uh, vreau să vă asigur că avem acest schimb în special cu cei din Italia, pentru că, într-adevăr, din Italia cele mai mari riscuri sunt în programele privind Sicilia, Campania, Calabria, deci zona de sud unde într adevăr ne uh, intensificăm eforturile de a ajuta uh, statele membre să, să închidă cu bine programele din două mii șapte două mii treisprezece eu am fost bucuroasă să văd că față de evaluarea noastră de acum un an când uh, consideram că va fi imposibil să adoptăm unele programe cum sunt infrastructurile reti cele legate de rețelele de transport cele legate din campania calabria sunt încântată mi se pare că totuși s a făcut un efort uh, mare de către autorități în ultimul an pentru a recupera întârzierile și cred că acest lucru trebuie spus foarte clar pentru toate statele membre dacă se pornesc uh, programele acum cu întârzieri Uh, va fi foarte greu să recuperăm la sfârșitul perioadei de programare. acest lucru s a întâmplat s a pornit cu întârziere în perioada două mii șapte două mii treisprezece și iată că acum Uh, în multe state membre din păcate prin faptul că nu au fost încă desemnate aceste autorități de management și de gestionare și de certificare riscăm și nu cred că există șansa ca ele să fie desemnate până la sfârșitul anului riscăm să, uh, să prelungim foarte mult uh, perioada de aplicare a programelor pentru perioada două mii paisprezece două mii douăzeci și ne va fi foarte greu să recuperăm în legătură cu uh, împărtășesc ceea ce spune domnul zeller uh, simplificarea trebuie să meargă mână în mână cu controlul și verificarea cred că m am referit deja suficient la acest subiect și nu aș mai vrea să, să, prelungesc termenul. Mulțumesc, domnule, domnul Balco, vă rog der da, Rechnungshof zum, gleich zum Abschluss. Thank you. Uh, short answer as concern uh, your question. Mulțumesc. Un răspuns succint în legătură cu întrebarea dumneavoastră. În discursul meu am vorbit de recomandări și la punctul 7 puteți vedea că această scurtă declarație este descrisă la recomandarea noastră numărul 7. Prin consolidarea sistemului de control înseamnă că uh, solicităm autorităților uh, pentru audit uh, să aibă curajul de a verifica acuratețea informațiilor care apar în rapoartele anuale de control. Apoi, a doua explicație presupune că toate aceste autorități de audit uh, trebuie să acopere în operațiunile lor de audit um, respectarea tuturor regulilor legate de auditul achizițiilor publice. Și apoi o ultimă declarație legată de uh, Uh, consolidarea sistemelor de control, care presupune că autoritățile de audit trebuie să uh, analizeze toate informațiile primite din partea autorităților în legătură cu roata erorilor, de fiecare dată când acest lucru este considerat a fi necesar. Și apoi o a doua chestiune legată de absorpția fondurilor. Dacă sumele fondurilor uh, alocate sunt prea ridicate, bine, aceasta este o chestiune mai degrabă de natură politică. Din perspectiva noastră, însă, dacă legalitatea uh, și performanța sistemelor de uh, management, uh, precum și evaluarea proiectelor, selectarea lor, sunt bine făcute, atunci sumele destinate proiectelor nu ar trebui să pună probleme. Absorpția este însă o altă chestiune care se reflectă și se va reflecta și în raportul nostru special de data viitoare. Mulțumesc! La final, raportoarea. Uh, thanks to all for our commissioner. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Crețu, da, credeam că îmi permiteți uh, să vă spun câte ceva. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru întrebare. Aș dori să spun că Rezervele au fost impuse de directorul general, nu, ca mine, nu de mine în calitate de comisar. O parte din programele pentru care DG Regio nu a avut uh, asigurările că cheltuierile propuse comisiei sunt 100% um, eligibile. Și bineînțeles, dacă aveți nevoie de detalii, domnul Defa este prezent uh, și vă poate oferi informații specifice pentru fiecare țară. Mi se pare un subiect important. Vă mulțumesc. Da- mulțumim, doamnă comisar. Uh, ne luăm permisiunea să vă mai trimitem întrebări în uh, scris. Nu vă îngrijorați. Uh, dacă avem întrebări, le veți primi. Raportoarea, vă rog. Mulțumesc, da. Uh, și eu asta tocmai vreau să spun. Nu vă îngrijorați, vă vom mai trimite întrebări în scris, eh, pentru că mai sunt câteva întrebări și cred că mai sunt câteva puncte asupra cărora trebuie să intrăm în mai multe detalii. De exemplu, aș vrea să știu mai multe despre recomandările specifice pentru fiecare țară și în ce măsură DigiRegio a contribuit la aceste uh, recomandări. Aș fi vrut să știu și opinia dumneavoastră privind uh, avizul um, privind poziția Curții de Conturi uh, și anume uh, referitor la faptul că acordurile de parteneriat nu reflectă obiectivele pentru 2020. Uh, trebuie să intrăm mai în detaliu în ceea ce privește ajutorul de stat și erorile ce provin de aici, erorile în ceea ce privește, achizi în ceea ce privește achizițiile publice. Aș vrea să știu ce faceți cu numărul ridicat în continuare de state membre care nu respectă condiționalitățile exante. Dacă am calculat corect, sunt 12 astfel de state membre care nu respectă condiționalitățile exante. Și am vrea să știm care este poziția noastră pe acest subiect. Uh, v-ați referit la BEI mai devreme și aș vrea să vă rog dacă puteți să ne trimiteți acest memorandum de înțelegere pe care l-ați semnat cu BEI. Și o ultimă întrebare mm, ce, care mi-a lipsit și poate e ca un fel de ghicitoare pentru cei uh, prezenți. Am văzut rata scăzută de absorpție pentru câteva țări, uh, destul de îngrijorătoare în continuare. Uh, și există uh, locuri în care Curtea de Conturi se referă la patru state membre care au angajamente uh, neplătite de 15%. Uh, și dacă ne uităm, este țara noastră, doamnă comisar, țara mea, țara um, membrului din Curtea de Conturi și țara um, președintei Comisiei Regii Iată ce exemple avem aici, nu, o să intru, nu intrăm acum în mai multe detalii. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru calitatea și cantitatea de răspunsuri pe care ni le-ați dat uh, astăzi, doamnă comisar. Mulțumesc uh, curții de conturi și uh, mulțumesc tuturor membrilor Comisiei Regii. Mă bucur că voi putea în ianuarie să particip la reuniunea acestei comisii. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă comisar, și echipei dumneavoastră și în ceea ce privește lupta între juriști, dacă um, Comisia poate modifica singură o directivă um, adoptată prin codecizie, m-aș uh, bucura dacă am putea să citim expertiza Serviciului Juridic al Comisiei. Vă mulțumesc foarte mult, menținem contactul, cu siguranță Vă mulțumim pentru uh, răspunsurile acordate. Noi continuăm cu ordinea noastră de zi cu un aviz referitor la Comisia CRIM. Îi dau uh, cuvântul uh, raportoarei și îi mulțumesc pentru înțelegere pentru că deja am amânat punctul său de pe ordinea de zi odată. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Zjawisko przestępczości zorganizowanej korupcji. Mulțumesc, doamnă președinte. Fenomenul uh, criminalității organizate și spălarea de bani amenință drepturile fundamentale ale cetățenilor uh, europeni. Corupția este o problemă pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. Multe studii ne arată că cetățenii europeni nu au încredere în uh, propriile guverne și instituții, mai ales în ceea ce privește uh, combaterea corupției. 76% din cetățenii europeni consideră că corupția este un fenomen existent în țara lor și 3% consideră că guvernele combat în mod eficient corupția. Raportul privind combaterea corupției din 2014 spune că Corupția ne costă 120 de milioane de euro pe an. Din păcate, acest lucru uh, nu se va, această cifră nu va scădea dacă nu schimbăm nimic. Avem nevoie de voință politică pentru a combate corupția. Articolul 67 vorbește despre angajamentul Uniunii Europene de a oferi un nivel ridicat de securitate și de combatere a corupției. Articolul 83 spune că Parlamentul European și Consiliul pot stabili norme minime pentru anumite încălcări și infracțiuni uh, la nivel transfrontalier cum ar fi spălarea de bani, falsificarea um, bancnotelor și acest tip uh, de um, infracțiuni legate de fraudă financiară. Tratatul de la Lisabona stipulează că Uniunea Europeană trebuie să acționeze într-un mod transparent, cel puțin acest lucru se spune la articolul 15. De asemenea, Carta Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeană uh, are ceva de spus despre asta. În 14 uh, martie 2012, Parlamentul European a creat o comisie specială care să se ocupe de criminalitate organizată, corupție și spălare de bani. Această comisie parlamentară a fost o reacție la uh, fenomenul crescând uh, în statele membre al corupției și, impact, și la impactul negativ asupra securității cetățenilor noștri. Crearea Comisiei Speciale a însemnat și că vom, um, am încercat să îmbunătățim cooperarea între autoritățile de aplicare a legii. Comisia CRIM a organizat 20 de reuniuni cu uh, experți, au fost uh, reuniuni cu peste 100 de reprezentanți instituțiilor europene și au fost prezente organizații internaționale, Banca Mondială, oameni de știință, ONG-uri și așa mai departe. S-au făcut multe analize și s-a ajuns la concluzia că corupția este un fenomen mondial și că avem nevoie de un efort comun pentru a combate acest tip de infracțiune. Este nevoie și de coordonarea eforturilor între toate nivelurile existente de autorități de aplicare a legii. De asemenea, trebuie să măsurăm mai bine corupția pentru a putea formula standarde și norme în statele membre. Bineînțeles, acest fenomen uh, este foarte extins și trebuie să facem tot ce uh, putem pentru a-l combate. Raportul doamnei Ferrara din Comisia Libe subliniază următoarele puncte. Nu, a, nu cunoaștem destul de bine problema în general, în ciuda faptului că uh, Combaterea corupției și a criminalității organizate este una dintre prioritățile Uniunii Europene. Nu avem reguli uniforme și există în continuare prea multe căi de a transforma banii ilegali în bani, bani legali. Cei care combat criminalitatea um, cei care fac um, criminalitate organizată sunt întotdeauna cu un pas înaintea noastră. Corupția este un fenomen uh, foarte puternic prezent și în economie și ne întrebăm cum putem să consolidăm regulile juridice. Represiunea nu poate fi singurul răspuns. Trebuie de asemenea să acționăm la nivelul prevenției. Trebuie să facem monitorizări să îmbunătățim transparența. De asemenea, este important să promovăm cultura statului de drept. O altă problemă este lipsa de reguli pentru uh, protejarea lansatorilor de alertă. Dacă nu putem să protejăm martorii, ei nu vor fi dispuși să coopereze cu sistemul nostru juridic. Prea puține state din Uniunea Europeană au un astfel de sistem. Și apoi, ce să facem cu fondurile și bunurile confiscate? Uh, din uh, mediul uh, infracțional. Avem nevoie de un sistem specific de gestionare a acestor bunuri odată ce ele au fost confiscate. Există în mod cert o legătură între criminalitatea organizată și migrația ilegală. Există infracțiuni în domeniul gestiunii deșeurilor, există probleme de corupție la nivelul achizițiilor publice, Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce poate pentru a contracara această problemă și singurul mod eficient de a o face este o politică uniformă la nivelul Uniunii Europene. Ar trebui să devină una dintre prioritățile noastre politice. Factorii de decizie ar trebui să arate în mod clar că trebuie să acționăm împreună. Avem nevoie de reguli, reglementări și standarde care să combată corupția, și trebuie să uh, soluționăm problema de la rădăcini. Mulțumesc! Avem prevăzut un schimb de opinie astăzi, deoarece proiectul de aviz va fi uh, prezentat numai în februarie. Doamna Chinici, acum, vă rog. Grazie, grazie Presidente. Io ringrazio molto anche la collega. Mulțumesc. Domnul președinte, aș dori mai întâi să mulțumesc doamnei Pitera pentru introducerea sa întrecivește inițiativele legate de lupta împotriva corupției și crimei organizate. Această activitate adânse se bazează pe rezoluția Comisiei CRIM din domeniu. Eu m-aș bucura să pot să-mi aduc o mică contribuție la această discuție astăzi în legătură cu ceea ce s-ar putea face. Eu sunt raportoare din numărul. N-aș vrea să fac asta doar din cauza unui angajament profesional și personal, din cauza rolului meu uh, ca eurodeputat, ci și din cauza faptului că eu sunt uh, foarte convinsă că este astăzi uh, o legătură strânsă însă între uh, lupta împotriva uh, corupției și crimei organizate pe de-o parte și uh, protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene pe de altă parte. Eu cred că trebuie să privim aceste lucruri împreună. Cred că este foarte important uh, modul în care gestionăm întregul sistem financiar și economic al uh, Uniunii Europene. Este absolut evident faptul că corupția este extrem de nocivă pentru finanțele publice, inclusiv pentru finanțele europene. Mă refer aici mai ales la fraudă și uh, corupție, frauda în sectorul public, dar nu doar, pentru că uh, frauda există și în sectorul uh, privat. Frauda este unul dintre instrumentele principale, dacă le putem numi așa, folosite de crima organizată pentru a-și atrage beneficii financiare în mod ilegal astfel încât ei reușesc să aducă daune interesului uh, general. Asta are impact și asupra uh, concurenței, firește. Există un impact negativ asupra economiei în general. Și toate acestea duc uh, la un fel de sistem economic paralel care este în mare măsură unul care nu este situat la vedere. Am putea să ne gândim la întregul sistem uh, de investiții la nivel transfrontalier, uh, la transferul de fonduri la nivel transfrontalier, care dăunează intereselor financiare ale statelor membre și ale Uniunii Europene. De aceea cred că este foarte important să revenim la concluziile trase de uh, subcomisia CRIM și care au fost prezentate în rezoluția Parlamentului European de pe 23 octombrie 2013. Putem astfel să identificăm mai bine cum putem fi mai eficienți în a lupta cu această formă uh, a corupției și uh, fraudei, precum și cu uh, infracțiunile la nivel transfrontalier. Cu toții știm că fondurile sunt folosite și exploatate de rețelele de crimă organizate. Cum spunea și doamna Pitera, cred și eu că este foarte important să subliniem cât de necesar e, în ceea ce privește lupta împotriva corupției, nu doar să analizăm uh, măsurile juridice opresive, uh, ci și uh, măsurile de prevenție care pot exista la nivel administrativ. De exemplu, am putea solicita transparența conturilor publice, am putea solicita trasabilitatea fluxurilor financiare, am putea monitoriza mai bine contractele de achiziții publice și am putea supraveghea procesele din cadrul sistemului judiciar astfel încât uh, să combatem toate formele de activitate ilegală. Cred că uh, putem să ne gândim și la alte chestiuni, de exemplu, confarea activelor, uh, chestiuni care nu au fost incluse în propunerea Comisiei. Acest lucru a fost deja solicitat de Parlament și Consiliul în două declarații importante, ambele din 2014 acestea dus la adoptarea directivei din acest domeniu. Există așadar foarte multe domenii uh, în care mi-ar plăcea să intru în detalii după ce vom avea primul schimb de opinii. Un exemplu care cred eu că ar putea reprezenta o legătură cu subiectul nostru e analiza activității autorității publice europene responsabile de uh, acest uh, aspect. Este vorba despre uh, necesitatea de a avea un birou al procurorului uh, uh, european care să poată să protejeze interesele financiare ale Uniunii Europene. Cred că un procuror la nivel european ar reprezenta o verigă absolut esențială în lupta împotriva corupției, pentru că ar putea să acopere o parte din lipsurile existente în sistem atunci când vorbim mai ales despre um, corupție la nivel transfrontalier, la nivel național sau la nivel internațional. Și asta pentru că există aici o dimensiune națională a fenomenului, o dimensiune națională, una transfrontalieră, prin urmare trebuie să încercăm să gestionăm mai bine aceste niveluri diferite ale infracționalității. Trebuie să activăm în acest domeniu, să intrăm mai în detalii și să gândim o politică îndreptată împotriva corupției, o politică cuprinzătoare. Uniunea Europeană, uh, prin toate instituțiile sale, și-a asumat deja această luptă împotriva corupției. Acum aș dori să mulțumesc din nou, doamne raportor, pentru acest document și, cum am spus de mai multe ori, chiar uh, aștept uh, să mă implic 100% în acest domeniu în, alături de dumneavoastră pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Vali. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și eu uh, doamnei uh, raportor uh, și să spun că e nevoie să avem un cadru complex de acțiune. Și colega noastră, doamna Ferrara, s-a implicat Uh, mult în acest uh, demers uh, și mă bucur că și Comisia Cont e gata să ni se alăture în identificarea adevăratelor probleme legate de crimă organizată și corupție, pentru că este vorba de o problemă care are un impact deosebit, mai ales în țara mea. Cu toate astea, flagelul uh, afectează și alte state ale uh, Uniunii Europene pentru că este deja un fenomen uh, transfrontalier și poate fi întâlnit în toate statele membre ale Uniunii Europene. Atunci când vine vorba despre control bugetar, cred că trebuie să analizăm toată această chestiune a controlului bugetar pentru că banii europeni nu pot fi folosiți pentru finanțarea activităților infracționale. Banii europeni sunt folosiți pentru proiecte de mare anvergură, uneori în colaborare cu BEI și trebuie să ne asigurăm că lucrurile funcționează bine, mai ales atunci când vine vorba despre achizițiile publice. Trebuie să ne asigurăm că implicăm și avocații și judecătorii în acest demers, pentru că adesea în Italia um, judecătorii nu au uh, un drept uh, total de uh, acțiune pentru că operează cu anumiți actori care sunt înregistrați în alte state ale Uniunii Europene. Prin urmare, trebuie să luptăm și cu acest aspect și cu uh, infracțiunile transfrontaliere. Trebuie să ne asigurăm că există și transparență financiară, pentru că dacă nu implicăm și băncile în acest demers, dacă nu le uh, uh, spunem și lor că sunt responsabile în ceea ce privește gestionarea fluxurilor uh, financiare și că trebuie să impună astfel transparență, Uh, atunci nu ajungem nicăieri. Trebuie să găsim și niște sancțiuni pentru bănci care, atunci, care nu acționează întotdeauna așa cum uh, ar trebui. Trebuie să trecem dincolo de uh, vorbele pe hârtie, pentru că altfel nu vom ajunge să soluționăm problema. Prin urmare, este o luptă continuă acum împotriva uh, corupției care trebuie să implice și instituțiile financiare, financiare și băncile care trebuie să dovedească primele că sunt total transparente în acest sector. Uh, să nu uităm și că există anumite state care actualmente nu au o politică care să permită uh, sistemul lor bancar să fie total transparent. Or, acest lucru este esențial. știți, avem adesea multe exemple uh, care ajung în presă în legătură cu cazuri de netransparență, cu uh, transferuri netransparente de fonduri. Elveția adesea ține prima pagină în legătură cu acest subiect. Apoi, să nu uităm de vămi. Recent am fost la Hamburg și uh, am putut observa că există un fenomen al uh, globalizării uh, la fața locului, pe mare mai ales, putem vedea că sosesc uh, mii de containere în fiecare zi, ori activitatea de control este foarte greu de organizat. În Italia, controlele se petrec foarte repede pentru a putea eventual identifica uh, probleme legate de importuri ilegale de arme, să zicem, sau trafic de droguri. Însă uh, nu toate aceste activități sunt bine reglementate. Mă gândesc așadar că există această dimensiune internațională a infracționalității, așadar să nu uităm și uh, vămile din raportul nostru să nu, mai uităm și de să nu uităm și de necesitatea protejării adecvate a uh, martorilor, să nu uităm de confiscarea activelor și mai ales uh, de necesitatea de a acționa împreună, pentru că acest text chiar poate să aducă valoare adăugată activității europene. Ar fi minunat dacă am putea lucra împreună pentru a putea găsi trusa de instrumente necesară pentru a lupta cu corupția la nivel internațional. Mulțumesc foarte mult! încerc să spun ceva frumos despre Italia. <clears throat> Știu, Italia are un caracter uh, primordial aici, confiscarea de bunuri ilicite și tot uh, pachetul de măsuri. Într-adevăr, purtați o luptă eficientă împotriva criminalității organizate. Avem multe de învățat de la Italia și e bine că avem această discuție cu privire la bunele practici. Am mai tratat acest subiect și avem ce învăța. Din partea Olaf, doamna Ulrich, vă rog. Mulțumesc. Comisia e de acord cu Parlamentul. E un subiect important. Încă în 2011 Comisia a adoptat un pachet anticorupție unde a introdus un mecanism uh, de evaluare și combatere a corupției la nivel european. Doamna raportor a arătat deja că această comisie CRIM a avut multe ședințe pentru a-și pregăti rezoluția. Domnul comisar Șemeta a participat în ianuarie 2013 la o astfel de ședință și a arătat atunci care sunt câteva ședințe, câteva uh, elemente ale comisiei pe de o parte, de exemplu, uh, propunerea pentru procurorul european. E important ca această procuratură europeană să fie eficientă și independentă ca să-și aducă rezultatele scontate, desigur. Un alt proiect important în acest sens este directiva cu privire la protejarea intereselor financiare prin măsuri penale. Uh, Așa cum știți, acolo este o pauză negocieri momentan. Considerăm că e foarte important să progresăm acolo, pentru că directiva va fi responsabilă cu stabilirea domeniului de responsabilitate al acestui procuror european. Acolo s-a mai stabilit că procuratura europeană va fi responsabilă și cu combaterea corupției, și acest aspect foarte important. Toate acestea țin și de problema TVA-ului, lucru menționat în raportul CRIM. Abia anul trecut am făcut o propunere cu privire la îmbunătățirea cooperării administrative în domeniul TVA și altor... A trebuit să retragem această propunere Acum, uh, comisarul Moscovici a pregătit un plan de acțiune pentru anul viitor pentru îmbunătățirea protecției TVA-ului și în acest sens vom verifica toate măsurile care își vor atinge acest obiectiv. Și în încheiere aș mai atrage atenția asupra programului Hercule, cu care finanțăm combaterea traficului de tutun, de exemplu, un subiect important în cazul criminalității organizate, dar și măsuri pe partea de uh, cheltuieli, de formă, programe de formare, de pregătire pentru a îmbunătăți cooperarea între autorități și, în în ultimul rând, în septembrie Parlamentul și Consiliul au adoptat regulamentul modificat 515 care sperăm noi că va îmbunătăți cooperarea în acest sens. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc. Dăm cuvântul doamnei raportor. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Chciałam bardzo serdecznie podziękować Państwu za... Aș dori să mulțumesc uh, pentru împărtășirea acestor informații foarte interesante și importante. Am luat notă de toate acestea și intenționez să le integrez în activitatea mea. M-ar bucura cooperarea și pe viitor, pentru că consider că acest uh, subiect uh, ne este drag nou, indiferent din ce grup politic facem parte. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Wir rufen diesen Punkt wieder. Mulțumesc. Vom rediscuta acest punct pe 23 februarie. Ajungem astfel la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul special 2015 al Curții de Audit privire la promovarea energiilor regenerabile în Africa de Est. Raportor domnul Klaus Heiner Lene și dau imediat cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, raportorului pentru documentul foarte bun. E vorba de facilitatea pe energie perioada 2006-2013 a fost verificată prin EF1, Facilitatea Energetică 1 și 2, 258 de milioane pentru 140 ceva de proiecte. Proiectele s-au referit în special în proporție de 85% la energii regenerabile, dar și proiecte hibride. 12%, și rar energie din surse fosile, doar 3%. Am verificat Kenya, Madagascar, Mozambic, Tanzania și Zambia și 106 miliarde au fost cheltuiți în proiecte în această zonă, estul Africii. Ne-am concentrat pe această zonă pentru că acolo există cea mai scăzută rată de acces la energie din toată Africa. Avem, am verificat 16 proiecte acolo și am verificat trei lucruri. Dacă au fost alese bine proiectele și conceptul, dacă au fost supravegheate cum trebuie și dacă obiectivele au fost atinse. Avem câteva observații. În modul general putem spune că Comisia și-a făcut bine treaba. Accesul la aceste energii regenerabile a fost ușurat. Deci, mai multe puncte pozitive decât negative. Mai multă lumină decât umbră. Dar cât privește aspectele mai puțin fericite, în unele locuri au fost con, constatate erori, dar s-a continuat. Doar în 5 din 16 proiecte documentele au fost depuse la timp. La proiecte problematice Comisia ar fi trebuit să ia și alte măsuri în plus. Un sfert din proiecte nu au atins obiectivele dorite, ceea ce se poate explica și prin mediul deloc simplu în care s-a lucrat. Dar, pentru o formulare pozitivă, putem spune că trei sferturi din proiecte au fost de succes, deci un număr foarte mare. Și sperăm că am garantat celor afectați acces bun la energie. Am vizitat trei țări, Madagascar, Tanzania și Zambia, și am participat la măsuri la fața locului. Eu am fost în Tanzania și în zona Arusha am verificat mai multe proiecte și și impresia mea în general a fost una bună. ONG-urile de la fața locului se angajează pentru astfel de proiecte cu energii regenerabile pe care populația locală le acceptă, câteodată cu dificultăți. Am avut dificultăți cu reprezentanții ai autorităților din Dar el Salam. Provocările aici la energiile regenerabile în Tanzania ar fi, după părerea mea, ce importanță vor avea depozitele de gaz pentru mixul energetic al țării, pentru că sunt depozite în fața coastei. O, de câte ori se descoperă mari depozite uh, de energii fosile, se pierde din vedere importanța energiei regenerabile, dar eu am avut impresia că cel puțin la nivelul 2 al guvernului în Tanzania există conștientizarea nevoii pentru astfel de energii regenerabile. Am emis trei recomandări care au rezultat automat din uh, constatările noastre. Ar trebui alese mai cu grijă proiectele, ar trebui supravegheate mai bine și ar trebui îmbunătățită aspectul durabil. Tot acestea apar și în documentul raportorului asupra căruia doresc să atrag atenția. Comisia a acceptat toate cele trei recomandări. Alături de mine este colegul Locatelli, care conduce uh, aripa respectivă din uh, curții de conturi și dacă există întrebări, vă stăm desigur la dispoziție. Mulțumesc pentru atenție. Vielen Dank, Berichterstatter. Mulțumesc. Domnul raportor, vă rog. Thank you, Chair. I'm... <clears throat> Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur uh, să pot lucra la un document referitor la uh, sursele de energie regenerabile tocmai în această perioadă a COP21. Discuția este deci cu atât mai actuală. Aș dori să mulțumesc domnului Klaus Heiner Lene, care a fost auditorul pentru acest raport special Cred că Curtea de Conturi și, în mod personal, domnul Lene au făcut o treabă excelentă în acest raport uh, special. Africa are un potențial enorm de resurse de energie regenerabilă și cred că acest lucru nu este numai în interesul statelor africane. Cred că nu numai acestea ar trebui să folosească mai multe resurse de energie regenerabilă. Acest subiect este unul dintre cele mai importante în cadrul negocierilor de astăzi de la Paris. Dar este și în interesul statelor membre să facă acest lucru, pentru că astfel putem uh, ajuta statele africane uh, să își, uh, în eforturile lor de atenuare și să-și reducă uh, emisiile de uh, CO2. Acestea sunt obiectivele noastre și asta încercăm să obținem și la um, Paris. După cum s-a spus deja, raportul special s-a concentrat asupra unui număr de proiecte existente în Africa de Est, inclusiv Kenya, Madagascar și încă câteva țări. Cadrul pentru acest, uh, program, pentru acest program a fost de 475 de milioane de euro, cadrul financiar. Este o sumă semnificativă și putem să vedem asta ca pe un proiect pilot pentru eforturile noastre viitoare în uh, domeniul finanțării, în domeniul climatic, uh, fondul verde pentru lumea în curs de dezvoltare. Deci este important să vedem cum au funcționat lucrurile și care sunt rezultatele proiectelor noastre în Africa pentru a planifica și implementa mai bine uh, proiectele din viitor, nu numai în Africa, dar și în uh, alte state membre. Cred că uh, nu aș vrea să intru prea mult în uh, detaliu, în cifre, uh, care au fost exact uh, proiectele, proiecte mici uh, de producție, proiecte de interconectare, uh, distribuție energetică, guverne, guvernarea, guvernarea sistemelor de energie și așa mai departe. După cum s-a spus deja, este important că și dacă rezultatele proiectelor au fost promițătoare și asta va ajuta comunitățile în tranziția către sisteme um, regenerabile, există în continuare unele lipsuri și unele învățăminte de tras uh, referitor la cum să proiectăm și să aplicăm mai bine astfel de proiecte. În primul rând, după cum s-a spus, îmbunătățirea planificării proiectelor, inclusiv un studiu de fezabilitate preliminar bazat pe un scenariu realist. S-a văzut că uneori planurile nu erau foarte bine puse la punct. Arătau mai degrabă ca niște vise frumoase, nu ca niște planuri într-adevăr bine puse la punct. De asemenea, este important uh, să ne concentrăm uh, că asigurăm uh, coerența politicilor. Durabilitatea socială economică trebuie să fie luată în considerare. Nu trebuie să asigurăm numai eficiența și vizibilitatea proiectelor de investiții, ci și eficacitatea și rezultatele în toată regiunea. În al treilea rând, uh, o mai bună integrare în și a comunității locale. Mi se pare foarte important să nu trimitem proiecte foarte tehnice către comunitățile africane. Este important nu numai să trimitem proiecte tehnice în comunitățile africane, ci să-i și ajutăm în aplicarea acestor proiecte, pentru că asta asigură o durabilitate pe termen lung a proiectelor, dacă uh, comunitățile locale sunt implicate în aceste proiecte și nu sunt văzute aceste proiecte ca venind din exterior. Și în plus, aceste proiecte ar trebui să ia în considerare mai bine interesul și drepturilor comunităților locale. Uneori, uh, proiecte de dezvoltare uh, prost făcute pot să facă mai mult rău decât bine comunităților locale, chiar dacă planul inițial este să se genereze energii regenerabile. Și acest obiectiv este atins. Dar dacă efectul final nu este bun pentru comunitatea locală, rămân, este dubitabil dacă am făcut ce trebuia sau nu. Și apoi o urmărire în, în caz de abuz sau uh, nereguli și acest lucru mi se pare important. Cel mai important este să se selecteze proiectele corecte, dar este important și să vedem cum au fost aplicate aceste proiecte și dacă au existat nereguli în uh, proiecte, trebuie să facem verificări pentru a vedea dacă acest lucru s-a întâmplat din cauza birocrației, a procedurilor prea complicate pe care le-am uh, impus sau dacă acest lucru a avut loc din cauza corupției. Și bineînțeles, și asta ar putea să fie uh, un factor și trebuie să îl să-l controlăm uh, foarte strict, pentru că este vorba de banii contribuabililor europeni. Încă o dată vă mulțumesc pentru raportul special al Curții de Conturi și domnul, îi mulțumesc domnului Lene Cred că, în principiu, suntem uh, de acord în raportul nostru cu rezultatele curții de conturi. Sper că rezultatul final va fi acceptabil și pentru uh, Comisia Cont. Mulțumesc! Mulțumesc, Jens Gaier, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Preiau și eu, pe scurt, rolul raportorului nostru din urmă, din umbră. Și cred că cel mai simplu este să vă citesc ce are el de spus, astfel încât să devină clară poziția grupului nostru. Salutăm facilitatea energetică UE ACP pentru că uh, se ia în considerare ideea accesului la energie în politica de dezvoltare pentru prima dată într-un mod semnificativ. Salutăm această abordare pentru că considerăm accesul la energie um, ca fiind o precondiție pentru progres și combaterea sărăciei. Concluziile și recomandările raportului și documentului de lucru sunt foarte relevante, mai ales în contextul discuției privind creșterea nivelului de sprijin pentru proiecte de energie curată în țările în curs de dezvoltare. Acestea țin și de noul acord uh, pentru mediu. Merită subliniat că majoritatea proiectelor pot fi considerate de succes. De asemenea, dorim să subliniem că aceste proiecte au fost implementate în circunstanțe diferite, uh, dificile și considerăm că merită menționat faptul că trei sferturi dintre proiectele uh, analizate au fost uh, aplicate cu o durabilitate suficientă în ciuda lipsei de capacități locale. Chiar dacă un sfert din proiecte au avut uh, un tip sau altul de lipsuri, considerăm că această facilitate este totuși un instrument de succes. Salutăm de asemenea faptul că s-au făcut îmbunătățiri în al doilea apel de oferte în vederea uh, în ceea ce privește analiza de fezabilitate care a devenit obligatorie, însă mai trebuie să fie rezolvate anumite probleme. Pro procesul de selecție trebuie îmbunătățit. Nu se poate să se ofere finanțare unor proiecte considerate insuficiente din punct de vedere al proiectării, care au obiective nerealiste sau care nu au uh, suficientă planificare a implementării. De asemenea, raportul menționează rolul evaluatorilor este clar că trebuie să se acorde mai multă atenție uh, selecției și uh, calificărilor dacă vrem să evităm um, incoerențele și eventuale erori în evaluări în viitor. O altă problemă este și monitorizarea implementării proiectelor, care pare să fie insuficientă de multe ori. Uh, Într-adevăr, vizitele la fața locului trebuie să aibă loc mult mai des. De asemenea, este posibil să se consolideze procesul de monitorizare implicând comunitatea locală și ONG-urile locale mai mult. În acest sens, propunerile raportorului sunt cât se poate de binevenite. De asemenea, merită menționat că la momentul de față numai 50% din fondurile alocate acestei facilități au fost și acordate Asta nu este problema menționată de raportul special al Curții de Conturi, dar trebuie totuși să ne îngrijoreze. În general, însă, instrumentul pare să funcționeze destul de bine și cu îmbunătățirile uh, sugerate de Curtea de Conturi și Parlamentul Euro European se pot uh, face îmbunătățirile menționate, necesare. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai dorește nimeni să intervină. Am să dau cuvântul domnului Rudi Schauzer de la DG DEFCO. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să mulțumesc Curții de Conturi și raportorului pentru evaluarea foarte pozitivă a acestui program. Rar auzi atâtea, atâtea lucruri bune. Ah, ne-am bucurat acest lucru și vă mulțumim. Dar și noi suntem de părere că a fost un program foarte, de foarte mare succes. Și încă în perioada de derulare am încercat să îmbunătățim programul și putem astfel accepta recomandările curții. Am introdus posibilitatea de a se include studii de fezabilitate <coughs> încercat să îmbunătățim aceste aspecte. Avem o monitorizare permanentă a programelor acum ca să fim siguri că putem reacționa în orice clipă. Dau câteva observații, pentru că cred că e un program de succes, așa cum am spus. Deja la primele două cereri am uh, folosit vreo 300 de milioane uh, și credem noi că am atins cam 15 milioane de oameni. Adică pentru 20 de euro pe persoană am reușit să îmbunătățim semnificativ viața când vorbim de accesul la energie. Dar asta doar la energii regenerabile. De aceea ne bucurăm că sunt în special energii regenerabile. Colegul meu a arătat că unele țări au și depozite de energii fosile, ceea ce ar fi însă mult mai dificil de, mai scump de folosit. Eu cred că ne-am adus totuși un aport important și aș dori să mai adaug un singur lucru. Concluziile pe care le-am tras din aceste proiecte ne-au permis să facem o a treia uh, în al treilea proiect, unde noi am investit mai puțin și utilizatorii mai mult, iar astăzi la Paris lansăm o patra etapă numită Electrify, la care pot participa și companii private și unde rata de cofinanțare poate fi doar 10%. Cercăm să avem un efect de pârghie de 1 la 10 Iată care ar fi concluziile extrase din această facilitate pentru a îmbunătăți situația și pentru a ne apropia de obiectivul nostru pe termen mai lung de a ajuta cât mai mulți oameni, cât mai multe gospodării și companii să le oferim acces energie electrică. <clears throat> Vom ține cont în continuare de recomandările curții și ale raportorului și vom continua să lucrăm în aceeași direcție. Vă mulțumesc! Domnul raportor, mulțumim. Curtea de conturi mai dorește să ia cuvântul. Doamna președinte, foarte pe scurt, cred că e un raport interesant, mă alătur celor spuse de către raportor. E un moment oportun pentru că are loc și summitul în aceste zile și doar la scurtă distanță de summitul african de la Malta. Și după părerea mea, din experiența mea, din vizita pe care am efectuat-o la fața locului, sunt de acord cu cele spuse de colegi. Doar energiile regenerabile sunt luate în calcul pentru a soluționa acele probleme acolo și cu fonduri relativ reduse se obțin uh, rezultate mari. Am spus mai devreme acea alternativă la fosile. Din păcate există acest pericol acut că unii când găsesc mari depozite de gaz sau de petrol să nu mai vadă decât semnul dolarului. Să mi s-a părut că aici nu ar fi cazul. Trebuie să continuăm să urmărim cu atenție situația nu ar ajuta pe prea mulți valorificarea unui astfel de depozit. Cel mult ar, s-ar intensifica transferurile de bani între câteva capitale de acolo și uh, bănci din Elveția, probabil. Cred așadar că putem spune că cu aceste programe și cu aceste energii alternative, perspectiva arată bine și sperăm că lucrurile se vor îmbunătăți durabil. Nu mai am nimic de adăugat la cele spuse de colegi. Mulțumesc. Alte observații nu mai am. Domnul raportor, în încheiere, mulțumesc. Pare rău că nu știu prea bine germană ca să pot participa la o discuție directă. Mulțumesc raportorului din umbră. Cred că poziția sa este una importantă. Am încercat să o includem în cea mai mare măsură. Suntem de acord, nu cred că e nimic de adăugat. O observație pe care mă bucur că am auzit-o, și anume că aveți de gând să continuați programul. Și eu cred că e un model despre ce putem face și cum putem folosi fonduri europene ca să ajutăm țări în curs de dezvoltare. Nu e vorba doar de o tranziție către un mix energetic mai bun, ci combaterea sărăciei, combaterea lipsei accesului la energie. Sigur, probleme există, dar iată, este totuși pe ansamblu un program de succes și dacă putem învăța din aceste experiențe, cred că e un model pentru viitoare programe. Vă mulțumesc! Domnul președinte, cred că e pacea de dinaintea Crăciunului. Dar e bine, e frumos. Am încheiat și acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc! Și continuăm cu penultimul punct, raportul cu privire la vizita în Grecia. Vă voi da un scurt raport, atrag atenția asupra documentului din dosar. Este un raport de călătorie, între ghilimele, important, important și pentru Grecia și pentru bugetul european. În primul rând, mulțumesc tuturor colegilor care au fost cu noi și celor doi consilieri care au organizat, care ne-au ajutat cu organizarea. Din lista de 181 de proiecte am ales șapte proiecte, 4 considerate de comisie at risk, adică riscul de a eșua. Și apoi două proiecte despre care comisia spunea că ar fi necesare măsuri suplimentare și un proiect cu implementare normală. Am călătorit prin toată Grecia, de acolo până acolo. Deci, în total, proiectele erau de 1,08 miliarde. Cele cu risc, metroul și extinderea metroului în Tesaloniki, 380 de milioane, reabilitarea lacului Carla, Carla, 28 de milioane, apoi cadastrul, un proiect foarte important cu 41 de milioane de euro finanțare europeană, și un registru național în Grecia cu 5 milioane, 5,5 milioane cofinanțare. Au fost proiectele cu risc. Apoi proiectele cu întârzieri. Calea ferată Titorea Domocos și sistemul de la Atica de bilete electronice. Și autostrada E65 cu 450 de milioane fonduri e proiectul care e în regulă dintre toate acestea, spune comisia cel puțin. Ce am constatat? Am constatat că una din marile probleme o reprezintă uh, centralizarea statului și lipsește responsabilitatea la fața locului. N-ar fi oare timpul ca autoritățile locale și regionale să fie implicate mai mult ca aceste proiecte să aibă o șansă de succes? Am constatat chiar o distanțare la fața locului, la proiecte mari de infrastructură. Și este punctul pe care nu îl putem accepta. Dacă fiecare nu face decât să frâneze oriunde poate, creativitatea e fără limite. Și ca întotdeauna la proiecte mari, pentru că erau totuși majoritatea proiecte mari, am văzut că mai mult dorințe decât realități. Proiectele nu sunt planificate cum trebuie. De multe ori se dă vina pe arheologie pentru întârzieri. Și aici ar fi timpul să se hotărască de comun acord ce se întâmplă când se găsește ceva bun arheologic, pentru că asta se găsește mereu și sunt întârzieri de ani de zile. Și nu sunt de acord ca um, contribuabilii să plătească aceste întârzieri. Ar fi important ca autoritățile din Grecia să ia măsuri în acest sens. O problemă de neînțeles, problema de posedării de teren. Aveți o autostradă de 50 de kilometri terminată, dar nu există acces pentru că nu s-au putut achiziționa terenurile pentru șoselele adiacente, atunci ceva nu e în regulă cu sistemul. Cu siguranță problema uh, achizițiilor de terenuri trebuie discutată și în grupul nostru și astea sunt lucruri pe care, care nu intră în vina cont. Am înțeles dificultățile economice și politice care au dus la plăți din banii din buget, proiecte care nu au fost gestionate luni de zile, n-a luat nimeni nicio decizie și aici au existat multe întârzieri și, desigur, fiecare schimbare de guvern duce la noi întârzieri. Instabilitatea aceasta nu poate fi acceptată. De ce se schimbă la o schimbare de guvern și managerii de proiect? E un lucru pe care nu pot să-l înțeleg și un semn care mi-a arătat că uh, mi-a părut rău că comisia nu a făcut nimic pentru a rezolva aceste probleme. Am, ne-am întors de acolo îngrijorați pentru că am văzut viitoare ruine și de aceea am rugat comisia să ne dea o listă cu toate aceste proiecte întârziate, de deci cele 52 de proiecte întârziate, vorba de o sumă de 5,5 miliarde acolo, să primim o imagine de ansamblu ca să vedem care mai pot fi finanțate și unde ar trebui să închidem robinetul la sfârșitul anului și să vedem ce facem cu proiectele care nu mai pot fi finanțate mai departe. Nu e o soluție să spui asta e și ne oprim, sunt ruine de investiții. Trebuie să găsim o soluție pentru astfel de proiecte, vrem să găsim o soluție. Noi suntem dispuși să discutăm și întrebarea este dacă pentru aceste proiecte uh, n-am putea lua vreo decizie. e incredibil că în noul program uh, financiar multianual să începem proiecte noi care peste șapte ani vor fi la fel de neterminate. Trebuie să luăm, să putem lua decizii punctuale, dar ne-ar trebui niște date concrete și dorim să știm din partea Comisiei care din aceste 52 de proiecte uh, nu vor mai fi finanțate de UE la sfârșitul anului. Apoi, și asta e valabil și pentru cele uh, expuse riscului, ce se întâmplă cu acestea? Vor fi blocate, înghețate, uitate? La Lake Carla ar fi cea mai scumpă baltă pentru rațe din lume, probabil, dată fiind finanțarea noastră. Adică e un lac artificial toxic pentru că nu e suficientă apă în lac. E efectiv un loc pentru gâște și rațe. A costat totuși 28 de milioane de euro. Atunci chiar aș insista să fie recuperați acești bani. Fiecare euro, fiecare cent. Deci și pentru cele 14 proiecte de care Comisia consideră că sunt supuse riscului, expuse riscului, ce facem? E vorba de un miliard de euro la fel și cadastrul. Nu e normal ca cadastrul să fie blocat. Am avut impresia la fața locului că unele proiecte nu erau considerate ca expuse riscului acolo. Dar aș spune că așa e în Grecia de multe ori. <laughs> Uh, nu întotdeauna Bruxelles și Atena sunt de aceeași părere când vine vorba de a arăta unde sunt, care sunt problemele. Deci la cadastru, de exemplu, se presupune că proiectul ar fi gata în 2021. Mie mi s-a părut că ar fi o veste bună. Ar fi totuși o luminiță la capătul tunelului. Dar uh, nu, <clears throat> nu exclud să nu stea lucrurile chiar așa. Și aici e un, un alt proiect pe care trebuie să-l analizăm cu atenție. La fel pentru acel registru electronic situația bătrânilor acelor decedați care își primesc pensia în continuare pentru că nimeni nu știe că au murit. Uh, E vorba probabil de un uh, registru de evidența populației. E aici clasificat ca fiind uh, expus riscului, la fața locului s-a spus că ar fi pe o cale cea bună. Dar și aici s-a schimbat managerul odată cu schimbarea guvernului. O altă poveste dramatică și aici avem nevoie de informații suplimentare. Dacă Dorim o reformă a decizională acolo. Dacă ar fi, ar fi un mare pas înainte dacă ar putea ca deciziile să se ia la fața locului, autoritățile locale și regionale. Am vorbit, de exemplu, cu un manager care ne-a spus foarte clar ce se întâmplă dacă dacă uh, decizii de peste, valoare de peste 50.000 de euro se iau de la Atena. Se fac documentele și ministrul de la Atena sau autoritatea n-a decis încă. În cazul acesta era nevoie de un transport de hârtie și nu se putea lucra pentru că nu se pusese semnătura pe mm, investiția necesară respectivă. Și aici autoritățile din Grecia, nivelul politic din Grecia ar trebui să recunoască că sunt probleme, dar ar putea fi soluționate cu câteva măsuri puține. S-ar putea face mari pași înainte. Am dorit așadar să știm cum se continuă cu aceste proiecte, să vedem o listă, să vedem și ce trebuie să recuperăm din fonduri. Tot ce nu va mai putea fi finanțat trebuie recuperat. Mulțumesc uh, Curții de Conturi care ne-a însoțit, domnul Lazarov, și Comisiei. Comisia a trimis doi funcționari care ne-au ajutat la fața locului. Doresc să-i asigur pe toți participanții că vom continua să urmărim uh, subiectul. Dacă vi se pare o amenințare, e pentru că asta și este o amenințare. Vrem să vedem rezultate și rezultate vom vedea când vom și încheia proiecte. Acesta ar fi punctul important acum, ca aceste proiecte să fie duse la bun sfârșit. Statul membru elen trebuie să dovedească că dorește să ducă la bun sfârșit astfel de proiecte. În ianuarie îl vom invita pe ministru sau când vom mai putea discuta și despre altceva decât descărcarea, vom avea o discuție și politică Vom continua să insistăm pe subiect. Următoarea întâlnire la nivel politic, apoi seminar sau audiere, ce va fi, privire la uh, exproprieri. Mi s-a propus că vom obține reacții aici. Cred că a fost o vizită uh, foarte utilă și mulțumesc încă o dată colegilor și colegilor care au participat. Acesta ar fi raportul meu și pe lista de vorbitor, doamna Ayala. Sí, eh, gracias, presidenta. Sí, yo también eh, agradecer. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și eu secretariatului nostru care a lucrat mm, foarte bine și uh, Asta a fost foarte important pentru noi pentru că ne-a permis să lucrăm la fața locului. N-a fost ușor. Mulțumesc tuturor celor care ne-au organizat diferitele reuniuni și vă mulțumim și tuturor celor care ne-au permis să analizăm informațiile pe care le primeam și mulțumesc și task force-ului comisiei. Este drept că ni s-au trimis toate documentele la timp, a fost o organizare foarte eficientă și apoi ni s-au propus și soluții față de dificultățile constatate la fața locului. Aș dori să amintesc un lucru și mi s-a spus uh, ce am spus asta destul de des, am mers într-o Grecie în ruină și nu mă refer numai la ruinele istorice, ci și la ruina economică a acestei țări. Grecia, de fapt, uh, um, este căminul, să spun așa, arheologic al Europei, dar și restul este practic în același stadiu. Tot ce permite o muncă uh, are un cost suplimentar pe care ar fi trebuit să-l prevedem, nu numai autoritățile elene, ci și noi. În orice caz, la fața locului ce am văzut, o țară în ruină la nivel economic, o țară care a avut întreprinderi, de exemplu, am văzut uh, calea ferată, metroul din uh, Salonic. <clears throat> Toate acestea sunt întreprinderi care nu au mai avut parte de niciun fel de finanțare, de lichidități. În anumite cazuri, uh, societățile au dat faliment, în alte cazuri au renăscut din propria cenușă, dar ce am văzut a fost o reală ruină economică și este impresionant pentru că oamenii supraviețuiesc și uh, continuăm să meargă înainte. Anumite proiecte uh, erau chiar importante, autostrada, de exemplu. Și apoi uh, problema exproprierilor pentru ieșirile de, de pe autostradă. Din nou, cadastrul, încă ceva diferit față de alte țări europene în care cadastrul există uh, de mult. Acest lucru nu este valabil în Grecia. Trebuie să vedem cum vom putea găsi soluții împreună cu Comisia, pentru că altfel va fi foarte dificil să acționăm cum o facem de obicei. Armonizăm puțin totul, dar în cazul Eren va trebui să avem măsuri adaptate. Avem de-a face cu o țară Uh, care se confruntă cu dificultăți uh, mai mari. Mai ales că această criză a fost un fel de tsunami economic și social și a fost și un uh, tsunami pentru întreprinderi. Am constatat anumite lucruri, am încercat să găsim soluții și Comisia a făcut câteva sugestii, task force-ul la fel pentru proiectele concrete și pentru uh, cele aproximativ 60 de proiecte care sunt în continuare în dosarele noastre. Trebuie să nu uităm că, practic, aproape totul s-a oprit timp de 6-8 ani. Această criză, practic, a înghețat totul în timp de 6-8 ani. Și sper că uh, se va ține cont de asta. În ceea ce privește descentralizarea luării, de decizie, eu am uh, văzut, uh, am trăit o astfel de formă de descentralizare timp de decenii întregi cu probleme de finanțare europeană. Am văzut acest lucru în țara mea. Și da, este clar că Grecia este într-o situație diferită față de Germania, de exemplu, sau alte țări. Există țări descentralizate care uh, au ajuns la acest rezultat uh, de-a lungul anilor, dar nu știu în ce măsură se poate face asta și în Grecia. Trebuie să ne gândim de două ori, pentru că ceea ce poate părea Uh, binevenit uh, la început poate, cuta, poate costa foarte mult. În Spania așa s-a întâmplat. Unele țări pot să-și gestioneze fondurile la nivel descentralizat, altele nu. Este nevoie de o capacitate administrativă pentru toate astea și uh, nu este, ea nu este asigurată peste tot și în Grecia am unele dubii. Și sunt de acord cu dumneavoastră, doamna președinte, că dacă există lucruri care sunt decise la Atena și aplicate prost la fața locului, asta este o problemă. Deci trebuie să vedem și ce propuneri ne va face Comisia. Această descentralizare va, ar trebui probabil să o, ar fi trebuit gândită înainte, înainte să fie pusă în aplicare, pentru a vedea dacă este eficientă pentru a soluționa problemele Greciei. Dar până la urmă, cauza tuturor acestor probleme sau contextul este acela al încetării oricărei activități timp de șapte ani. <clears throat> și ar treb- cred că trebuie în proiectele de dezvoltare regională din Grecia să ținem cont de aceste lucruri. Metroul din Salonic este foarte bun, dar lipsea pur și simplu o stație. Lacul Carla, din nou, și acolo lipsea unele lucruri. la autostradă lipseau uh, intrările și sortiri și ieșirile. Feroviar, de asemenea, au existat câteva probleme. Deci, iată, probleme enorme. Țara a fost blocată timp de uh, 7-8 ani în domeniul economic, financiar și întreprinderile ne spun uh, nici măcar nu avem cu ce finanța un proiect până la sfârșit. Nu putem plăti salariile pentru că nu mai avem lichidități. Nu putem nici, păcar, nici măcar să ne plătim furnizorii. Și trebuie să nu uităm aceste lucruri. Da, bineînțeles. Întotdeauna sunt binevenite dorințele de modificare, dar trebuie să vă spun că întotdeauna am avut impresia și m-a deranjat acest lucru că suntem puțin mințiți, pentru că atunci când am uh, săpat puțin la fața locului, de fiecare dată am primit cel puțin două versiuni referitoare la același lucru. De exemplu, în ceea ce privește uh, uh, autostrada, autoritatea de management, proiectul de, uh, managerul de proiect ne-au spus că era vorba de 63% și inginerul de, proie- de proiect ne-a spus uh, 58% este o diferență mare la un astfel de proiect. Apoi, de 5 ori, chiar de 5 ori, una după alta, am pus întrebarea referitor la costurile pentru întârzieri în ceea ce privește punerea de cale ferată pentru tren. Ea era <coughs> proiectul Titorea Domocos. De cinci ori, una după alta, am întrebat. Și de cinci ori, una după alta, mi s-a spus, uh, privindu-mă în ochi, că nu a existat nicio întârziere. Și imediat după mi-a spus cineva, ba da, am avut o întârziere de un, timp de un an, din motive politice, n-am avut manager de proiect. Asta nu dă niciun fel de impresie pozitivă referitor la fiabilitatea informației pe care am primit-o. N-am uh, scris asta în această în acest raport, dar poate că o voi face pentru că ideea de onestitate intelectuală este importantă. Pur și simplu -am, nu mi-a lăsat o impresie așa de bună. Pentru că ar trebui să ne putem baza pe lucrurile uh, care ni se spun <clears throat> și pe care le vedem. Pot să vă spun că de 11 ani ne ocupăm de Grecia, am fost pentru a treia oară acolo și de fiecare dată ne întâlnim cu autorități care recunosc uh, imediat și asta dă o impresie bună, pentru că îți spui, bun, recunoașterea problemei este un prim pas către rezolvarea ei și apoi lucrurile rămân exact cum au fost. Deci, sincer, nici eu nu știu. Coleg, colegul de la Curtea de Conturi, um, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, uh, Madam Chair. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am nimic de adăugat la modul cum ați prezentat dumneavoastră misiunea, nici uh, la intervenția doamnei Ala Sender. A fost uh, o plăcere că am putut uh, însoți delegația CONT și a fost interesant să vedem cum arată lucrurile la fața locului. Întotdeauna e altceva decât uh, să analizez SPF-urile, cifrele, notițele și așa mai departe. Experiența de la fața locului e cu totul altceva. A fost foarte bine că ne-am dus. Mulțumesc. Ja, und wir sind auch echt rumgekommen, muss man sagen. Da. Din partea comisiei, domnul Bondi. Thank you very much, um, uh, Mr. Mulțumesc uh, mult, doamnă Gresle. Prima întâlnire noastră a fost în iunie, când am pregătit împreună cu serviciile dumneavoastră această misiune. Aceasta a fost o ocazie pentru noi să ne alăturăm misiunii dumneavoastră și apoi să urmărim rezultatele într-o manieră fructuoasă. Mai întâi aș dori să încep prin a vă mulțumi dumneavoastră și colegilor dumneavoastră pentru că ne-au acceptat și pe noi și pot să spun că împărtășim cu totul recomandările din raport. Credem că s-au reprezentat uh, corect uh, lucrurile văzute la fața locului. Această situație este nefericită din anumite puncte de vedere pentru că ne-am dorit ca ea să fie mai bună. Dați-mi voie foarte pe scurt, cum am făcut-o și în iunie, să vă spun cum stăm în legătură cu uh, politica înainte să vă spun cum intenționăm să răspundem la recomandarea din raport și apoi uh, cum stăm în legătură cu acest uh, proiect uh, aparte. Am verificat informațiile legate de proiect și pot să spun că se află în ultimele sale etape. Mai întâi, în ceea ce privește punerea aplicarea politicii de coeziune. Când am venit în iunie, vă amintiți probabil că asta se întâmpla într-o perioade în care politica a fost drastic lovită de o lipsă a lichidităților. Doamna Elasendra a spus și dâns acest lucru, problema a fost legată de controlul capitalului și atunci proiectul a încetinit într-o manieră drastică. Toate proiectele au avut de suferit de pe urma lipsei fluxurilor financiare. Chestiunea cea mai urgentă a fost uh, să punem din nou uh, politica uh, pe direcția cea bună și să asigurăm din nou fluxurile financiare, pentru că toți beneficiarii final, de fapt, uh, se plângea de faptul că nu și-au primit înapoi cheltuielile. Toate acestea au dus la adoptarea unor măsuri excepționale pentru Grecia, pentru a atenua poverile pentru bugetul național mai întâi și pentru a aduce lichidității suplimentare. Astăzi, în legătură cu aceste măsuri excepționale, doream să spun că am plătit deja 1,3 miliarde de euro pe lângă uh, plățile normale pe care le efectuăm uh, în mod obișnuit. Bineînțeles, această plată, după cum vă reamintiți din propunere, s-a uh, bazat uh, pe uh, un mecanism care să ne asigure să, să ne asigure că putem gestiona foarte bine ce se întâmplă cu banii. Oricum, purtăm discuții săptămânale cu autoritățile grecești în legătură cu acest uh, subiect. Apoi, aceste măsuri au susținut și utilizarea totală a contribuției Uniunii Europene pentru perioada 2013 pentru toate programele. Și trebuie să spun că în urma tuturor acestor plăți, astăzi mai sunt încă uh, două programe care nu au ajuns uh, la pragul de 100% din contribuția, contribuția un, uh, europeană. Era vorba de OP Digital și OP Environment. Încă mai așteptăm prăți suplimentare pentru aceste două programe pentru a ajunge la rata de 100%. Însă suntem firește de acord cu faptul că toate aceste măsuri nu sunt suficiente pentru a elimina blocajele. Nu acesta trebuie să fie răspunsul pentru eliminarea blocajelor. Toate aceste măsuri trebuie combinate uh, cu uh, toate cele care vizează celelalte subiecte pe care le-ați adus în discuție. Împărtășim în totalitate cu dumneavoastră opinia legată de uh, deficiențele pe care le-ați uh, subliniat pe bună dreptate. Instabilitatea politică, un procesul administrativ, întârzierile, legate de expropriere, excavări, uh, lipsa unui titlu de proprietate, ori aici sunt citite uh, nivelurile locale și regionale, pentru că la un moment dat ajungem în situația în care nimănui nu mai pasă de ce se întâmplă, însă contribuabilii continuă să plătească banii. Pentru a rezolva aceste blocaje, am discutat cu grupul de experți pentru Grecia uh, un proces de simplificare. O parte din rezultatele acestei uh, munci se găsesc în uh, noul uh, document de implementare pentru programele din 2014. Puteți vedea că fluxul financiar ar trebui îmbunătățit iar acest fenomen acum este mai bine monitorizat. El se monitorizează și prin sistemele IT. Înaintarea de apeluri a devenit uh, mai dificilă în conformitate cu aceste noi măsuri. Deci sunt multe lucruri care deja au fost luate în calcul, însă mai trebuie făcute și altele. Împreună cu colegii care au fost în Grecia săptămâna trecută, uh, vom continua să lucrăm la simplificarea uh, exercițiului de uh, implementare și ne gândim ales la simplificarea procesului de plăți. Deci ne dorim să acoperim tot procesul de implementare pentru a vedea care sunt pașii nenecesari care însă pot fi simplificați analizăm toate aceste elemente împreună cu autoritățile grecești. Toată lumea este la masa discuțiilor pentru a ne asigura că totul uh, va fi urmat de uh, niște decizii concrete. În ceea ce privește lipsa planificării, încercăm să abordăm problema într-o manieră mai cuprinzătoare. Colegii care au fost în Grecia săptămâna trecută ne vor ajuta. Sperăm că vor putea sprijini mai ales uh, proiectul major. Apoi, în ceea ce privește exproprierea, deja am uh, venit cu expertize detaliate. Domnul comisar Han a reperat acest subiect, iar Comisia uh, a făcut un exercițiu de outsourcing și a comandat un studiu pe care să pună la dispoziție autorităților uh, grecești. Asta a dus la luarea de măsuri, însă nu suficiente. Prin urmare, orice acțiune din această perspectivă poate fi considerată utilă. Încercăm mai ales să ne gândim la situația în care se stabilește un preț corect pentru exproprieri, uh, prin urmare, nu se face totul în baza unor decizii individuale. Încercăm să găsim aici un cadru împreună cu colegii care au fost în Grecia săptămâna trecută, pentru a oferi uh, sprijin în cazul în care autoritățile grecești sunt de acord cu această idee. Apoi, în ceea ce privește nivelul local și cel regional, Încercăm să susținem autoritățile grecești pentru a consolida ad- capacitatea administrativă a micilor beneficiari, de exemplu micile municipalități. Toate acestea vor fi continuate. Însă, și cred că aici este nevoie de sprijinul dumneavoastră, Eh, există nevoia de a lua anumite decizii politice în această țară. Administrația nu poate să hotărască eh, în legătură cu anumite chestiuni care merg dincolo de competența sa. Și asta în legătură cu o parte din proiecte pe care le-ați vizitat. Știți că și doamna comisar Creț a fost recent în Grecia și a încercat să abordeze cu uh, premierul și cu ministrul responsabil uh, pentru această politică toate aceste chestiuni. Însă pentru anumite proiecte, anumite probleme nu au fost încă rezolvate, de exemplu metroul de la Salonic. De asemenea, într-o ultimă declarație a Eurogrupului de pe 23 noiembrie, puteți vedea că și Eurogrup, uh, Eurogrupul a menționat blocajele și nevoia de a le elimina în legătură cu proiectele cheie. Declarația Eurogrupului a menționat următoarele. Salutăm angajamentul autorităților grecești pentru a finaliza uh, un al doilea set de măsuri până în decembrie și pentru a lua orice decizii necesare pentru a elimina blocajele în ceea ce privește proiectele cheie, inclusiv metroul uh, de la Salonic, uh, autostrăzile, proiectele de mediu cofinanțate de Uniunea Europeană și BEI. Deci totul este gestionat la cel mai înalt nivel politic posibil. Cred că ar trebui să continuăm acest uh, proces. În ceea ce privește metroul de la Salonic, încă mai așteptăm un acord între stat și uh, constructor. Comisia a cerut deja un proiect uh, Uh, semestrial. Ultimul proiect din octombrie a fost uh, destul de alarmant. A existat o decizie din partea Ministrului Culturii cu privire la uh, una dintre stațiile de metrou care din nou ar putea periclita întregul proiect. Deci este unul dintre proiectele care chiar se confruntă cu probleme majore. Aici e nevoie de sprijin politic total pentru a putea hotărâ ceva și asta nu cu prețul bugetului european. Pentru restul proiectelor pe care le-ați vizitat, trebuie să spun că în ce privește cadastrul nu putem să observăm îmbunătățiri, în ce privește restul uh, proiectelor se mai mișcă lucrurile. E adevărat că pentru anumite proiecte pe care le-ați menționat, uh, anumite părți nu vor mai fi puse în practică niciodată. Asta este valabil și în ceea ce privește lacul amintit. nu mai există bani europeni în acest proiect. Deci nu se vor prege bani europeni, se vor reduce costurile, pentru că noi nu vom putea accepta costuri suplimentare, deci trebuie să rămânem la contribuția inițială a Uniunii Europene. Dacă însă proiectul nu este finalizat la timp, atunci firește intervine procesul de recuperare a fondurilor. Deci, cu siguranță, e ceva ce monitorizăm îndeaproape. Am început din uh, iulie un exercițiu de screening pentru toate programele și vom uh, da atenție deosebită celor 52 de proiecte pe care le-ați menționat dumneavoastră, pentru 5,5 miliarde de euro. Acest exercițiu de monitorizare se va petrece ca și în cadrul proiectelor anterioare. După 2015 va trebui să vedem uh, dacă se finalizează proiectele și apoi va trebui să fim atenți uh, la nevoile uh, bugetelor naționale. Avem legături strânse cu colegii de la ECOFIN pentru a vedea unde anume este nevoie de buget național ca să ne gândim la alocarea unei părți din ESM pentru acoperirea costurilor. Acesta este principalul aspect pe care doream să îl aduc în discuție. Din nou rămânem la dispoziția dumneavoastră oricând, dacă doriți să vedeți ce se întâmplă cu acest proiect. Sau dacă ne doriți uh, sprijinul. Mă refer asta mai ales, la asta mai ales în legătură cu uh, atelierul de lucru cu privire la expropieri pe care l-ați uh, menționat. Rămân la dispoziția dumneavoastră și încă o dată mulțumim în numele serviciilor Comisiei. Aceste 52 de măsuri ne interesează. Vrem să știm la fiecare în parte cum continuă finanțarea. Dacă se știe deja, fi dorit să ne le fi adus deja și apoi cele 14 proiecte care probabil nu vor fi încheiate, acel miliard în valoare totală. Și aici am dorit să știm câți bani recuperăm <clears throat> și detaliat pe fiecare proiect în parte. Și vorbeați apoi de acel studiu care mi se pare foarte interesant despre exproprieri. Știm că în Grecia sunt cele mai mari costuri cu expropierea din, pentru bugetul european. Deci dacă am putea primi acel studiu, ar fi minunat. Atunci l-am putea, am putea prezenta studiul de către autorul său. Dorim să continuăm să urmărim acest subiect. Mi se pare o problemă importantă. Mulțumesc și colega Ayala are o întrebare. Mulțumesc uh, comisiei. Informații utile. Vreau să mă asigur că am auzit bine cu privire la metroul de la Thessaloniki. Bă, de curând, guvernul luase o decizie împotriva? Împotriva a ce? Și de ce? Pentru că proiectul era diferit? Existase un proiect inițial care încerca să includă bunurile arheologice descoperite în construcție. Uh, aceste elemente arheologice, arheologice au fost uh, eliminate, opțiunea fiind să fie reintroduse după finalizarea construcției. Și apoi mai exista o altă idee. Când primarul vrea să lase lucrurile ca în filmul lui Fellini. Și aș fi dorit să știu cu ce s-a decis până la urmă, pe ce proiect s-a mers. Și ne puteți spune dacă informațiile cu privire la fiecare proiect în parte pot fi primite, le dați de bună voie sau trebuie să le cerem? Vă rog. Mulțumesc pentru întrebări. Cât privește acea stație de metrou, Ministerul Culturii a luat o decizie nouă, a treia, cu privire la antichitățile descoperite acolo și soluția tehnică pe care s-a hotărât să, să, să, să merge acum este să se continue lucrările fără a muta acele bunuri istorice. Și am cerut autorității să ne dea un plan de acțiune ca să vedem care va fi calendarul. E important ca aceste vestigii să fie păstrate, sigur, dar trebuie să vedem când se va încheia acest proiect și să evităm ca costurile suplimentare să fie suportate de bugetul Uniunii. E o chestiune presantă și așteptăm planul de acțiune al autorității elene pentru a vedea dacă proiectul rămâne așa cum este sau nu. Știți că este un proiect major și unul care continuă și în perioada următoare. Toate acestea sunt descrise în raport. Iar cât privește întrebarea dumneavoastră cu privire la monitorizarea celor 52 de proiecte, vom analiza, vom acorda atenție acestor proiecte. Iar până nu se închid, până în martie 2017, până atunci le vom monitoriza. Și apoi, odată ce am primit documentele finale, vom vedea care pot fi păstrate și care pot fi puse deoparte, lăsate deoparte de, din buget. La fel și cu proiectele de risc. Se poate, așa cum am făcut în 2006 la descărcare, ca unele să fie retrase. E însă prea devreme să spunem încă de pe acum. Încercăm să susținem proiectele până la finalizarea lor, dar vă vom informa. Scuze, spune reprezentanta Comisiei, și am uitat să spun că vom trimite serviciilor dumneavoastră studiul cu privire la expropiere în, cazul acestei, în cadrul acestei săptămâni. Mulțumesc! Ședința aceasta se încheie aici. Următoarea are loc pe 11 ianuarie la ora 15. Vă invit încă de pe acum se bea un pahar după ciocnim pentru anul nou. Vă urez tuturor sărbători fericite, mai ales celor pe care nu-i voi mai vedea anul acesta și sper să ne vedem cu forțe proaspete anul viitor. Mulțumesc, mulțumesc și interpreților și toate cele bune. Ședința se încheie aici.